Uh, dear colleagues, I would like to... Stimați colegi, haideți să începem reuniunea de astăzi pentru că deja avem o ușoară întârziere. Aș aprecia dacă v-ați putea ocupa locurile. Începem cu punctul 1 de pe ordinea de zi, vă anunț, vă comunic că reuniunea de astăzi se transmite pe internet și, de asemenea, s-a făcut o propunere de ajustare a, agend- a ordinii de zi de mâine. Rica Maner, în loc să își uh, prezinte raportul la ora 17, dorește să-l prezinte la ora 15. Deci începem cu raportul Rica Manen și după aceea celelalte rapoarte vor urma. Vă reamintesc că avem o ordine de zi extrem de plină și există un orar pentru fiecare raport. Însă pot să apară circumstanțe neprevăzute și uh, pot să apară anumite schimbări de program. Se întâmplă ca cineva să nu fie în sală Însă v-aș ruga să monitorizați acest uh, program pentru a fi la curent în legătură cu eventualele schimbări. Înțeleg că sunteți de acord cu ordinea de zi. Putem trece la punctul 2, aprobarea procesului verbal a reuniunilor din 26 aprilie și 8 mai. Ca de obicei, procesele verbale sunt uh, disponibile, au fost distribuite și vor fi adop- considerate adoptate la sfârșitul reuniunii. Uh, următorul punct, comunicările președintei. Am două lucruri importante de comunicat. Un lucru minor, dar important. Uh, îi rog și pe asistenți să îi informeze pe membrii care nu sunt prezenți că listarea documentelor este costisitoare și ia foarte mult timp. Așadar, serviciile ne-au cerut ca pentru reuniunea următoare să păstrăm documentele distribuite astăzi. În primul rând, regulamentul general. Este vorba de cele șapte documente pe care le aveți în fața dumneavoastră. Luați-le cu dumneavoastră, la biroul dumneavoastră și uh, aduceți-le înapoi la următoarea noastră reuniune, în data de 11. Domnul Van Nistelrooy, am un amendament. Cei care nu citesc acest raport să îl aducă înapoi și să-l dea înapoi. Este un compromis bun? Nu vă pot, nu pot obliga pe nimeni să citească raportul, însă oricum uh, v-am ruga să îl aduceți înapoi după cum ne roagă raportorul. Trecem la următorul punct de comunicat, procedura bugetară pentru bugetul 2013. Din păcate, nu suntem singura comisie în aceeași situație. Există o problemă cu calendarul pentru votare. Votul în plenară este stabilit pentru 6 septembrie și nu vom avea suficient timp ca să trecem prin procedura normală. Prezentare în comisia noastră, amendamente și de aceea v-aș propune să urmăm aceeași procedură de anul trecut. Și anume să avem încredere în raportori și în președinții de comisie ne-am consultat cu coordonatorii, cu raportorii, cu raportorii din umbră și sper că vom putea adopta această procedură care ar fi asemănătoare cu cea de anul trecut. Constă din următoarele elemente. În primul rând, Comisia Parlamentară autorizează președintele și raportorul să modifice orice reduceri din, comisia, din propunerea comisiei care sunt considerate suficiente pentru uh, politici. Se acordă această autoritate raportorului și președintelui ca dacă Consiliul introduce reduceri suplimentare propunerii comisiei, raportorul și președintele primesc autorizarea de a reveni la propunerea de buget a comisiei. Deci avem mandatul dumneavoastră de a nu accepta reducerile produse de Consiliu. Sperăm că nu vor fi asemenea reduceri, însă dacă vor exista, ne rezervăm dreptul de a reveni la propunerea Comisiei. Ne cerem de asemenea mandat din partea dumneavoastră de a depune orice proiect pilot, măsuri pregătitoare convenite sau măsuri pregătitoare convenite de către grupurile politice. Facem acest lucru ca raportor și ca președinți. Vă cer mandatul de asemenea de a depune amendamente la poziția Consiliului, amendamente necesare pentru a apăra obiectivele de politici în contextul cadrului financiar multianual conform acordului interinstituțional. Bineînțeles că aceste amendamente, dacă vor fi depuse, vor fi aduse la cunoștința coordonatorilor și, la rapor- și a raportorilor din umbră pe, raport- pe bugetul 2013 spre consultare. Și, în ultimul rând, ca urmare a procedurii pe care v-am detaliat-o, proiectul de opinie de aviz în legătură cu proiectul de buget va fi prezentat în iulie în comisie și votul va avea loc în 18 septembrie, deci după votul din plenară din 6 septembrie. Dacă sunteți de acord, putem trece la următorul punct, punctul 3 de pe ordinea de zi prevederile, dispozițiile comune privind fondurile europene. Vă informez că aceste documente au fost traduse. Am lucrat cu secretariatul, cu, cu dumneavoastră, cu asistenții dumneavoastră asupra listei de vot. Nu am încheiat lista, însă înțelegem că suntem aproape de final. Vom avea această discuție legată de regulamentul general în două zile, o, o oră și 15 minute astăzi și vom avea o oră de discuții și mâine. În al treilea rând, pentru discuție, am invitat raportorul Comitetului Regiunilor pentru Cadrul Strategic Comun, domnului Marek Vojniak, pentru a ne împărtăși poziția Comitetului Regiunilor. Și dacă îmi dați voie, îi dau cuvântul acum domnului Vojniak pentru a începe discuțiile. Aveți cuvântul. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca.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 Dobre. Comitetul Regiunilor așteaptă acest document și sperăm că programul va fi util și pentru guvernările, pentru autoritățile regionale care trebuie să găsească programe operaționale. Pe de o parte am așteptat acest program și pe de altă parte avem un anume sentiment de dezamăgire. Așadar, am dorit să adoptăm avizul final în octombrie. În calitatea mea de raportor, subliniez că Comitetul Regiunilor a adoptat deja un aviz în legătură cu regulamentul general, cadrul strategic comun va fi subiectul unui aviz separat. În urma unei consultări extrem de complete cu o serie de beneficiari, am organizat o serie de evenimente, am găzduit câțiva dintre partenerii noștri la Comitetul Regiunilor aici, la Bruxelles, și am avut oportunitatea de a discuta cu mai mulți raportori, atât de la Comitetul Regiunilor, cât și din Parlament. Am discutat cu doamna Creel și cu domnul Van Nistelrooy. În concluzie, avem o anumită idee în legătură cu ceea ce pregătește Comisia. Obiectivul este ca cadrul strategic comun să ajute autoritățile locale să elaboreze programe de parteneriat. Salutăm faptul că Parlamentul European se implică în aceste negocieri și ne bucură faptul că comisia dumneavoastră, Regii, este parteneră cu noi. După cum pute, ați putut vedea în anexa redactată de dom- doamna Crel și domnul Van Nistelrooy, pozițiile noastre coincid în legătură cu o serie de idei raportul dumneavoastră depășește documentul Comisiei, Comitetul Regiunilor susține pe deplin poziția Parlamentului Euro- European. Considerăm că anumite puncte ar trebui să se constituie în anexe și nu în acte delegate. Aici suntem complet de acord cu Parlamentul. În ceea ce privește natura acestui cadru strategic comun, consider că trebuie să ținem cont de natura specifică a autorităților locale de peste tot din Uniunea Europeană. Pentru noi este crucială abordarea regională și posibilitatea de a Uh, menține aceste dispoziții. De asemenea, trebuie să punem să susținem și o serie de mecanisme de coordonare care sunt extrem de importante pentru noi. Dacă cele cinci fonduri și alte instrumente vor coexista, ceea ce este presupunerea noastră a tuturor, trebuie să existe un mecanism de coordonare extrem de clar. Cunoaștem faptul că există o problemă legată de acțiunile cheie, care nu trebuie să aibă un caracter restrâns. Dacă ne uităm la documentul neoficial al Comisiei, acolo această idee se regăsește în aceeași formă. Însă ulterior apar o serie de modificări care ne preocupă. Noi considerăm că problemele trebuie, adopta, trebuie abordate în mod coerent și lista pe care ne-ați prezentat-o trebuie să fie una deschisă. Dacă vom discuta doar despre o listă închisă, anumite inițiative care provin de la nivel regional ar putea să fie blocate. Suntem de acord cu ideea că fondurile din cadrul strategic comun trebuie să susțină implementarea strategiei Europa 2020. Însă, trebuie să depășim aceste obiective, după cum spune tratatul. Coeziunea economică și teritorială trebuie să fie și ea un obiectiv. Domnilor și domnilor, pe lângă cele spuse deja, trebuie să examinăm și o abordare multitematică. Din păcate, Comisia Europeană nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor, lucru pe care îl regretăm. Salut faptul că în document, și refer, mă refer aici la documentul Uh, redactat de raportorii dumneavoastră în Comisia Regii. Deci, în raportul dumneavoastră se pune accentul pe interconectarea anumitor programe uh, și este foarte bine ca, ca aceste fonduri sunt discutate în conexiune cu programe cum ar fi programul LIFE. Vreau să mai vorbesc și despre investițiile integrate teritoriale. Acestea lipsesc din document. În anexa 2 se menționează dezvoltarea comunităților integrate doar de două ori. Noi susținem o serie de măsuri orizontale care să lupte împotriva discriminării și care să susțină egalitatea de gen. Însă, pare să lipsească aspectul guvernanței multinivel. Așadar, lucru care, din punct de vedere al Comitetului Regiunilor, este extrem de grav, pentru că guvernarea multinivel este o idee care va fi extrem de utilă în viitor. Salutăm faptul că se menționează schimbările demografice și guvernanța multinivel în documentul dumneavoastră al Parlamentului European. Și în ultimul rând, câteva lucruri în legătură cu documentul Comisiei. Comisia nu face referire la următoarele probleme regiunile izolate, periferice, regiuni muntoase și alte regiuni de același gen. Aceste regiuni lipsesc din documentul Comisiei, însă noi suntem extrem de conștienți că aceste regiuni pun probleme și trebuie să fie discutate în continuare. Doamnelor și domnilor, în ceea ce privește prioritățile de cooperare lipsește un mecanism de cooperare transnațională, pe de o parte, și cu Fondul Regional European, pe de altă parte, lucru care ne surprinde. În Fondul Social European, cooperarea transnațională și cea regională Acest tip de cooperare este extrem de important și trebuie, așa am ține foarte mult, să fie reintrodusă în documentul Comisiei. După cum știți, în procesul de consultare de până acum, au apărut opinii destul de critice în legătură cu documentul Comisiei. și multe păreri pozitive în legătură cu documentul comisiei dumneavoastră. Toate aceste lucruri vor apărea și în avizul pe care îl voi prezenta la Comitetul Regiunilor. Sper că în acest fel pot, pot susține discuțiile de la Parlamentul European Este foarte important că suntem de acord în legătură cu majoritatea acestor puncte. Mulțumesc foarte mult, domnule Vozniac. Deschidem discuțiile acum, inclusiv în legătură cu contribuțiile domnului uh, raportor al Comitetului Regiunilor. Puteți să face, faceți referire, referiri sau să-i puneți întrebări și domnului Vozniac. Începem cu, domnul, cu raportorii pe acest regulament și Constanța și-a ridicat mâna mai repede, așa încât are cuvântul în prima. Mulțumesc, mulțumesc, Anuta, Aș dori, în primul rând, să mulțumesc uh, mai ales uh, colegilor care au, uh, s-au implicat activ și care uh, sunt convinsă că se vor implica în mod activ în uh, acest proces de analiză a regulamentului general. Să nu uităm că avem uh, de tratat uh, aproximativ 2000 de amendamente și sper că toată lumea își va aduce contribuția pentru a reduce acest uh, număr imens de amendamente care au fost înaintate. În ultimile săptămâni am uh, cooperat, am uh, lucrat din răsputeri și după o primă examinare, după o primă analiză a amendamentelor, constatăm că o mare parte dintre ele merg în aceeași direcție. Multe dintre ele uh, vizează rolul colectivităților locale și regionale, uh, altele se referă la performanțe, la flexibilitatea performanțelor, la concentrarea termelor, uh, dreptul pentru persoanele cu handicap uh, să aibă acces la fondurile structurale, uh, altele vorbesc despre simplificare, despre controlul democratic. Iată, toate aceste uh, subiecte au fost abordate și discutate în amănunțime și amendamentele uh, pe care le menționam înainte merg în această direcție. Deci va trebui ca cu ocazia votului din 11 iulie să avem o poziție uh, consolidată și astfel vom reușit să avem un uh, mandat solid de negociere cu, uh, în negocierile cu Consiliul și cu Comisia. Aceste amendamente reflectă uh, eforturile noastre din ultimii ani, pentru că adesea, împreună, cu mult angajament, am avut această reflexie în ce privește direcția pe care dorim să o dăm politicii de coeziune. Și Sigur că a fost un uh, proces îndelungat, obositor pentru toată lumea, dar uh, sper că, iată, am ajuns la liman și că uh, rezultatul uh, va fi satisfăcător, care se va traduce printr-un uh, vot, uh, un vot de succes. Când vom, vom vota în luna iulie, sper că vom reuși să transmitem un mesaj politic puternic în ce privește poziția comisiei noastre uh, în uh, ce privește regulamentul pentru politica 2000 uh, de după 2013. Credem că este foarte important să transmitem un semnal, un mesaj puternic Uh, trebuie să negociem, avem un mandat uh, solid, uh, trebuie să apărăm interesele cetățenilor europeni și nu vom precupeți niciun efort, chiar dacă știm din capul locului că aceste negocieri nu vor fi ușoare. Credem că e un mesaj foarte important de transmis, mai ales în aceste vremuri de criză economică. Putem sublinia că prin politica de coeziune, avem un uh, mijloc de investiții și de uh, dezvoltare în europeană care uh, va putea fi folosit, va fi putea fi pus în slujba regiunilor și a statelor uh, Uniunii Europene. Iată, e un uh, element uh, de solidaritate, un element, un instrument pro-european care poate fi important pentru toată lumea. Uh, și sper că în 11 iulie nu mai avem prea mult uh, timp până atunci. Sper să ne putem uh, mândri cu faptul că am reușit să finalizăm un proces atât de important și atât de îndelungat. Ne mai rămân însă câteva uh, aspecte de înfăptuit pentru a finaliza politica de coeziune și, de exemplu, pentru a uh, finaliza chestiunea regulamentului financiar. Pentru că cadrul financiar uh, multianual nu a fost uh, încă definitivat și știm cu toții că va avea un impact uh, asupra politicii de, de coeziune. Uh, de asemenea, știm că și planificarea financiară pe termen mediu nu a fost finalizată și bineînțeles că și în acest domeniu depindem de aceste rezultate. Deci bineînțeles că putem să avem uh, uh obiectivele cele mai frumoase, cele mai minunate pentru politica de coeziune, ori dacă nu, uh, nu avem uh, banii pentru a finanța această politică, rămânem cu visele frumoase. Uh, amendamentele numeroase care au fost uh, înaintate Uh, vizează multe dintre aspectele care ar trebui să fie soluționate prin intermediul regulamentului uh, uh, general și care încă nu au fost definitivate. Deci, în orice caz, scopul acestor amendamente e să modifice uh, propunerile Comisiei. Uh, totuși, trebuie să menționez că sunt amendamente pe care nu le putem include, va trebui să uh, așteptăm rezultatele negocierilor financiare, deci cu privire la cadrul financiar multianual. Un alt aspect nu avem uh, cu ce să ne lăudăm, dar trebuie să spunem că încă nu avem uh, cifre foarte clare, uh, nu avem un buget clar pentru politica de coeziune în raportul nostru și de altfel toate amendamentele Uh, în, în amendamente nu solicită nimeni uh, o sumă, un quantum uh, exact. Deci, uh, cu alte cuvinte, cu toții uh, avem uh, aceeași poziție, dar trebuie să spunem că nu e uh, toate, toată această poziție nu este uh, neapărat în uh, folosul nostru. Cu ocazia negocierilor cu Consiliul va trebui să ținem uh, cont de, de, de um, aspectul financiar și uh, împreună cu raportorii din umbră am ajuns la concluzia că trebuie să întocmim uh, amendamente de compromis. Pentru fiecare articol, pentru fiecare considerent vom veni cu amendamente de compromis și de asemenea cu ocazia votului vom avea amendamente de compromis care vor fi tratate uh, pe capitole. De exemplu, amendamentele de compromis care vizează capitolul 14. Deci va trebui ca aceste amendamente să fie tratate uh, împreună și să nu cerem vot pe părți, uh, nenumărate voturi pe părți. Deci uh, aceste amendamente de compromis uh, vor trebui tratate în bloc ca rezultat al consensului uh, între uh, negocierile între grupurile politice. Și știți că acest uh, echilibru a fost uh, sau este greu de obținut și dacă pierdem amendamentele de compromis, pierdem un bloc întreg. Deci uh, îi rog pe colegi să dea dovadă de consecvență cu o ocazia votului acestor amendamente de compromis care vor fi votate în bloc. E adevărat că la prima vedere am putea să ne întrebăm uh, în ce constă un articol cu 200 de amendamente uh, și care uh, aceste 200 de amendamente au fost sintetizate într-un amendament de compromis. E adevărat că aceste amendamente de compromis trebuie să se ridice la înălțimea așteptărilor, să fie de bună calitate, dar eu sunt sigură că vom reuși să avem astfel de amendamente de calitate. Apoi, spuneam că avem amendamente pe care nu le putem prelua. Instrumentul uh, Facilitatea Conectarea Europei, uh, în legătură cu acest subiect, uh, dezbaterea trebuie aprofundată în continuare. Apoi, problema uh, asistenței uh, alimentare pentru persoanele uh, nevoiașe, apoi plafonarea. E vorba de subiecte politice pe care nu le putem tranșa singuri pentru că nu țin doar de competența noastră. Va trebui să avem în continuare negocieri pentru ca pozițiile noastre să convergă la uh, maximum. Însă, cred că am făcut totuși progrese foarte importante. Am avut uh, un prim uh, schimb de opinii. Săptămâna viitoare ne vom întâlni cu raportorii din umbră și cu ocazia și uh, ședinței de la Strasburg, împreună cu raportorii din umbră și uh, bineînțeles în reuniunile de grup ale grupurilor politice, sperăm să reușim ca înainte de săptămâna viitoare de la plenară să reușim să avem o listă de amendamente în limba engleză pentru ca toată lumea să analizeze și pentru ca toată lumea uh, să uh, semnaleze probleme majore dacă apar și ele să uh, se pună de la caz la caz. Aș dori să vă mai reamintesc un lucru. Cu ocazia negocierilor cu Consiliul și împreună cu Comisia, nu avem cum să câștigăm decât dacă avem un uh, buget corespunzător. Deci este foarte important ca abordarea noastră să fie foarte înțeleaptă în acest domeniu al politicii de coeziune. Uh, Trebuie ca prietenii politicii de coeziune, dar și prietenii unei uh, sau adepții unei mai bune gospodăriri uh, uh, bugetare să se întâlnească, să aibă un punct de convergență și trebuie să evităm o situație în care pozițiile noastre să fie mult prea, prea, prea diferite, pentru că înainte de începerea negocierilor, până la urmă, politici, pozițiile noastre erau apropiate. Trebuie să ținem cont, bineînțeles, și de specificitățile regionale. Uh, în ce privește uh, punctele de negociere cu Consiliul, nu are rost să uh, depunem amendamente ale Parlamentului pentru că ne reducem marja de manevră din start. Deci, Vă rog să-mi acordați sprijinul și în acest domeniu. Vă rog să mă ajutați să consolidăm poziția noastră și nu o, o, o să o slăbim și să uh, putem să uh, va, uh, avem uh, un vot uh, covârșitor a uh, poziției noastre la comisii și pentru ca poziția noastră finală să fie cât mai clară pentru uh, negocierile, în vederea negocierilor cu Consiliul și cu Comisia. E abordarea tactică cea mai bună dacă dorim ca eforturile noastre să fie încununate de succes și dacă uh, dorim ca negocierile să ducă la rezultatul uh, scontat, așa cum spunea și președinta noastră, cum spunea uh, Danuta, va trebui probabil ca fiecare să mai lase de la el, să ne punem de acord uh, uh, în ce privește amendamentele legate de mandat. Însă aș dori să vă spun că uh, cooperarea uh, a fost foarte bună, sper că va continua uh, în același spirit și că vom avea o majoritate cât mai largă. Aștept cu nerăbdare să văd uh, rezultatul acestor negocierilor și trebuie să vă mărturisesc că atunci când am văzut că 2000 de amendamente au fost uh, depuse, mă întrebam ce am putea face pentru a ajunge la un uh, compromis bun. Nu știu, Lambert, dacă dorești să adaug ceva. Mulțumesc foarte mult. Sunt puțin descumpănit. Constanța poate crede că totul e minunat ca la uh, campionatul mondial de fotbal, dar uh, olandezii încă sunt uh, pe teren. Uh, nu vă, uh, nu vă bateți prea tare cu uh, pumnii uh, în piept. Bun, lăsând gluma la o parte. Constanța a fost foarte exhaustiv, a prezentat uh, pe, uh, îndele, pe, pe pe, pe largă poziția noastră și, într-adevăr, confirm faptul că vom încerca să preluăm cât mai multe amendamente din dezbaterea pe care deja am avut-o. De asemenea, uh, și din dezbaterea cu Comitetul Regiunilor, care pregătește regulamentul privind dispozițiile comune Uh, pentru a ajunge la o primă propunere din partea noastră. În al doilea rând avem uh, uh, conținutul, știm cât de departe e dispus Consiliul să meargă și e minunat să constatăm că, deși am avut impresia că s-au înregistrat foarte puține progrese și că președinția daneză nu prea a fost binevoitoare, de fapt, Uh, ultimile mesaje de la Consiliu confirmă faptul că Consiliul e gata să negocieze cu noi, să intre în negocieri cu Parlamentul, ceea ce e excelent, pentru că uh, noi ne pregătim de mult și lucrurile devin și mai interesante pentru că, iată, avem uh, acum colegiuirea și dacă Uh, deci atâta timp cât uh, nu am uh, negociat, nu prea aveam cum să ajungem la rezultate concrete. Dar noi, acum că negocierea e posibilă, dorim să arătăm că e vorba de investiția cea mai importantă în politici, din, deci e, e, e politica de investiții cea mai importantă care permite coeziunii dar și politicilor economice și teritoriale să progreseze dar uh, de asemenea, se pot crea și locuri uh, de muncă în perspectiva UE 2020, uh, deci ca această creștere să fie mai inteligentă, mai ecologică și cu potențial de includere. Deci, iată, cu eforturile noastre, cu ritmul în care am avansat, încercăm să obținem un prim mandat. Să nu uităm că Fondul, Soci- pentru Fondul Social European, cu, la CSS se va vota și ei în iulie. Deci, iată, familia Uh, fondurilor de coeziune e pregătită și putem să începem cu adevărat uh, negocierile. Am uh, primit semnale, ni se spun colegii de la alte comisii, va trebui să vedem cât bani primim, să așteptăm și după aceea să pregătim regulamentul. Noi am început, am, am făcut altfel, am procedat altfel, am început cu conținutul și am uh, încercat să uh, creăm această abordare care să fie menținută până la sfârșitul dezbaterii. Deci acum în amendamentele de compromis nu ne vom schimba pozițiile principale. Nu are, nu are rost să vă așteptați că vom proceda altfel decât uh, am făcut în primul document și în dezbaterile succesive. Deci noi ne ținem pe poziții, ne menținem poziția și așa uh, uh, intenționăm să procedăm și în acest uh, proces de negociere săptămâna viitoare, când se va întruni Consiliul cu ocazia summitului, uh, în uh, această cutie de negociere există elemente care nu sunt ale Consiliului. Totul e a Consiliului, dar în această cutie de negociere nu tot aparține Comisiei și să nu uităm uh, Consiliului. Și la ultima întâlnire Consiliul a spus că el nu are niciun fel de afaceri cu Consiliul. E gata să negocieze cu Consiliul în ritmul propriu, dar nu s-a uh, stabilit nimic dinainte. Și e foarte important să uh, ne asigurăm că așa va fi și cu președinția cipriotă. Mi se pare de necrezut uh, uh, această președinție a spus că e dispusă să uh, negocieze cu delegația Parlamentului pe fiecare raport, uh, chiar la două săptămâni, dacă trebuie. Am spus că nu e neapărat nevoie de două săptămâni negocieri la două săptămâni, dar e un regulament pe care trebuie să-l finalizăm pe, uh, într-un mijlocul lunii august. Și cred că avem timp. Și chiar în aceste vremuri de criză, în care toată lumea vorbește de uh, planuri de investiții mărețe, eu vă pot spune, acesta este un plan, un proiect masiv de investiții și asta așteaptă cetățenii din partea noastră și modul cel mai bun de a influența procesul e să um, negociem inteligent. Și aș vrea să spun că sunt și membru la Comisia ITRE, în care Orizont 2020 și se dezbate și uh, Institutul pentru Tehnologie. Și aș dori să vă spun că acolo toată lumea e cu ochii pe politica de coeziune. Poate sunt cu toții pe, cu ochii pe banii noștri, nu știu, dar în orice caz toată lumea își dorește mai multă sinergie. Aș uh, dori să avem o economie a cunoștințelor, atât uh, uh, cei care sunt adepții austerității, cât și ai politicii de coeziune. Deci putem avea o acțiune în comun. Când vorbim de această parte din buget, uh, Uh, s-ar putea să avem o poziție avantajoasă în perspectiva negocierilor pentru CFM. Deci să arătăm că suntem gata să obținem rezultate concrete. N-am adăugat aproape nimic, Constanțe, la ce ai spus, am, uh, am uh, extins poate perspectiva, nici, poate nu era cazul să iau cuvântul, dar în orice caz vă mulțumesc tuturor nu vreau să te consolez, dar cred că tot ce ai spus a fost foarte important și această deviză această politică e un proiect de investiții pentru Europa. Cred că am putea chiar să o scriem pe un banner și dacă am înțeles, e într-adevăr planul de investiții prin definiție pentru Europa. Uh, raportorii din umbră, domnul Godmanis. În calitate de raportor uh, am mai puțin timp la dispoziție, nu prin definiție. Poate că însă voi fi un pic mai provocator decât uh, raportorii principali va fi foarte greu să faci compromisuri. Dacă credeți care, care e poziția mea când citesc cele 2000 de amendamente. Trebuie să vă spun că Uh, mm, chiar dacă poziția raportorilor a fost revoluționară, dacă ne uităm la poziția comisiei care propune uh, uh, controle ex ante referitoare doar la politica de coeziune, care e o abordare foarte rigidă, iar în ce privește flexibilitatea, earmarking-ul, ce am citit astăzi și nu numai astăzi, pozițiile sunt extrem de diferite. Și Uh, aspectul principal, cum putem avea o sinergie între interesele naționale și uh, interesele europene. Din păcate, uh, dacă ne uităm cu atenție, am putut identifica poziția națională, interesele naționale a eurodeputaților pe regiuni. Și când am înțeles acest lucru, m-am gândit, da, trebuie să avem o poziție uh, clară. Uh, sigur, uh, la vot se va pune uh, problema minorităților, majorităților și așa mai departe, dar uh, sunt uh, propuneri foarte revoluționare. În primul rând, uh, primul tip de propuneri să eliminăm uh, uh propunerile, uh, regiunile de tipul 3 și regiunile de tranziție. Uh, am înțeles foarte clar pentru, de ce, pentru că miza financiară este foarte mare, dar va fi o, revoluționa, o revoluționare a unui sistem care a fost uh, discutată chiar la Comisia de Bugete, unde sunt uh, membru cu drepturi de pline. Toată lumea a spus că va fi o revoluție dacă acceptăm uh, această propunere. Un al doilea aspect sunt propuneri revoluționare și în legătură cu noile fonduri. Uh, Uh, fondurile, fondul macroregional, de exemplu, care urmează să fie propus și care este uh, total nou și care va schimba total uh, acest peisaj. Până acum am avut o uh, stra strategie pe macroregiuni, uh, uh, strategia pentru Marea Neagră, pentru Marea Baltică, dar uh, nu s-a vorbit de o finanțare separată. Comisia a spus întotdeauna, sigur, puteți face astfel de strategii, dar nu cu bani uh, specific alocați. În această propunere de care discutăm, uh, se discută instituirea unui fond pentru macroregiuni și va fi o adevărată revoluție și aici. Și un al treilea aspect, această facilitate conectarea Europei. cinstit, chiar eu am făcut o propunere, nu e poziția grupului, suntem uh, destul de dezbinați pe această poziție. Haideți să nu mai avem uh, această alocare a fondurilor de coeziune, să nu permitem uh, la 10 miliarde să fie uh, puși în rezerve, pentru că se va vorbi despre proiecte, nu se știe cine va câștiga licitațiile, la, uh, e vorba de transporturi. Dar m-am întâlnit cu Calas și am înțeles că, de fapt, Uh, va fi o facilitate de conectare Europei care va uh, prevede 10 miliarde de euro, nici mai mult, nici mai puțin. Comisia nu e gata să facă compromisuri. Și e foarte clar că până astăzi toate proiectele de transport au fost foarte bune pe uh, stat membru și foarte proaste între state membre și e motivul pentru care uh, țările de coeziune, singurele pe care ne puteam baza până acum, și aici uh, uh, coincid cu uh, propunerea lui colegului Boșinaru. Calea a spus foarte clar. 10 miliarde doar pentru uh, proiectele din țările de coeziune. Și am întrebat ce se întâmplă dacă, ponturi, dacă uh, se, fac, uh, se face un pod între Polonia și Germania și nu Polia, Polonia-Lituania, pentru că Polonia și Lituania sunt țări de coeziune, dar Germania nu. Se pot folosi acești bani și a spus nu. Deci nu e foarte clar. De exemplu, dacă vrem să legăm Uh, Lituania cu Suedia, va trebui să facem un cablu. Cum uh, ar fi finanțat proiectul? Uh, știți mai bine decât mine, dar și știu că sunt foarte multe propuneri de, pentru a ne dezbăra de această propunere, dar cred că va trebui să ajungem la un compromis și aici. Și apoi o imensitate de lucruri pe care nu le înțeleg, care vin de la țări cu regiuni foarte mari, Uh, eu sunt dintr-o țară mică, dar e vorba din pro uh, propuneri care vin de la state mari. Eu cred că ar trebui să existe câteva fire călăuzitoare. Dacă vrei să mulțumești pe toată lumea, uh, ai o abordare haotică ca și cum comisia va trebui să discute cu cea mai mică municipalitate, cu cea mai mică co- colectivitate locală. Nu cred că așa va face comisia. Și mai există o propunere extrem de revoluționară. Nu, numai, uh, nu se vizează doar municipalitățile primare aleși, ci uh, grupuri uh, activiști la nivel local. Știu că unii colegi sunt foarte revoluționari în acest sens, dar nu, nu știu cum comisia ar putea vorbi cu aceste grupuri de acțiune, ONG-uri. Sigur că atunci, într-o democrație perfectă, s-ar putea, dar nu, nu, astăzi nu se poate. Și, uh, în fine, aș mai dori să spun ceva. În legătură cu banii. N-am fost chiar de la început aici pentru că am asistat la ședința Comisiei de Bugete și astăzi am uh, votat avizul Comisiei de Bugete uh, în legătură cu întregul dosar, regulament, fondul de coeziune, cooperarea teritorială și așa mai departe. Vestea bună e că în acest aviz uh, sunt cam 20 de propuneri pe proiect, nu sute, nu uh, mii. Deci propunerile acestea nu sunt foarte revoluționare, dar uh, e o propunere care este foarte serioasă și foarte importantă și care e doar din general. Această propunere e un sprijin din partea Comisiei de Bugete, e o întrebare pe care o adresează Comisiei sau Consiliului în legătură cu banii de coeziune, care sunt cu 5,1% mai puțini. Și chiar dacă vor fi cu 5% mai mult, așa cum a votat la Comisia Șure, nu vor fi suficienți pentru a acoperi toate aceste proiecte mărețe. Și întrebarea și e o întrebare la care se așteaptă un răspuns clar, e care vor fi Uh, reducerile bugetare când banii vor fi mai puțini, pentru că în general vor fi mai puțini. Deci nimic revoluționar de la Comisia de Bugete. Dar uh, pro problemele sunt aceleași, uh, facilitatea conectarea Europei și așa mai departe. Și cred, și aici uh, uh, mă adresez raportorilor, cred că va trebui să avem uh, compromisuri uh, uh, generale. Pentru că dacă ne uh, împărțim așa pe regiuni, uh, sunt regiuni foarte dezvoltate, dezvoltate, mai puțin dezvoltate, unele de tranziție, dacă fiecare ține cu dinții de uh, poziția sa, nu avem cum să ajungem la un rezultat bun și s-ar putea să fie un uh, regulament de coeziune mai prost decât uh, cel actual. Și sper să depuneți uh, eforturi. Eu, în orice caz, voi face eforturi să reușim, pentru că dacă nu vom avea probleme. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să-i rog pe vorbitor să fie mai succins dacă se poate, pentru că nu mai avem decât o jumătate de oră la dispoziție. Elisabeth Shatter nu este aici, deci Olgi Vlasac acum. Pani předsedkyně, dámy a pánové, já... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnilor și, doamnelor și domnilor, eu voi fi foarte succint. Apreciez complexitatea acestei probleme de care ne ocupăm și de aceea mă bazez pe primele propuneri de compromis, pe care le aștept cu nerăbdare și pe care apoi le vom discuta. Am încredere de plină în coraportori, am încredere că ne vor pune la curent cu orice dificultăți în timpul negocierilor, pentru că sunt lucruri deosebit de importante pentru noi. Iar dacă vrem să transmitem un mesaj, trebuie să fim uniți în calitate de Parlament și în intern în comisia noastră. Numai așa vom putea să uh, facem comisia să ne accepte propriile propuneri. Ca urmare, cred că trebuie să găsim această încredere, această posibilitate de cooperare, în loc să ne cramponăm de interesele uh, individuale, de bucățelele fiecăruia. Numai așa vom reuși să facem comisia să se miște puțin din poziția sa inițială. Mulțumesc, Ionus Amarși. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să salut în primul rând eforturile celor doi raportori care au lucrat la unul dintre cele mai importante regulamente cu care am avut de-a face în cadrul acestei uh, legislaturi. În general, trebuie să spun că suntem uh, mulțumiți uh, Uh, că se ajunge la un consens pe anumite aspecte pe care le considerăm ca fiind esențiale. Acum așteptăm să vedem care vor fi compromisurile. Cred că în această după-miază este foarte dificil să ne exprimăm uh, pe marginea celor 2000 de amendamente. Ca urmare, vă voi uh, mulțumi să fac câteva observații generale despre acele puncte pe care le consider a fi prioritare. Cred că există două elemente care vor fi foarte importante pentru negocierile ce urmează să aibă loc. Este vorba despre acele orientări generale ale politicii Uniunii Europene și anume reducerea cheltuierilor publice și, pe de altă parte, punerea sub semnul întrebării a suveranității bugetare a statelor care se exprimă prin condiționalitatea macroeconomică, lucru pe care noi îl refuzăm. Un aspect central pentru grupul nostru și mă bucur să văd că pe această uh, problemă a macro condiționalității există un consens aproape general în comisia noastră. Această macrocondiționalitate ridică probleme și în legătură cu responsabilitățile care cad uh, pe umerii regiunilor uh, cu privire la niște responsabilități care nu le aparțin. Și acum voi spune câteva cuvinte despre condițiile exante. Cred că aici trebuie să întreprindem uh, o muncă de fond pentru a verifica în anexe la fiecare clauză că ceea ce decide Comisia Europeană nu reprezintă un abuz. Câteva cuvinte și despre uh, noile categorii de regiuni, regiunile de tranziție. În cadrul grupului nostru, noi uh, susținem menținerea acestei noi categorii și uh, Uh, nu cred că este o surpriză pentru nimeni, ne vom opune propunerilor și amendamentelor care doresc înlăturarea acestei categorii. Într-adevăr, existența acelor trei categorii diferite de regiuni uh, ni se pare a fi o propunere justă și echitabilă, cu atât mai mult cu cât regiunile care uh, ies din fostul obiectiv 1 uh, vor primi un minim de 70% de fonduri, așa cum de, din fondurile de care beneficiau în perioada 2007-2013. Și un, uh, un alt punct uh, despre care vreau să vă vorbesc, regiunile ultraperiferice. Aici aș adăuga și Austria și Suedia și printr-un amendament pe care l-am depus propus noi, am propus ca fondurile alocate acestor regiuni să nu fie scăzute. Toate regiunile ultraperiferice așteaptă cu nerăbdare poziția comisiei noastre pe acest subiect și cred că această poziție ar trebui să fie una fermă. În concluzie, în ciuda acestor rezerve, mă bucur să observ o atmosferă uh, Uh, de consens în comisia noastră pe aspectele cele mai importante. Mulțumesc, domnule Omarje, Andrei Kovacek. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, pentru că am dat posibilitatea să contribui la această dezbatere. În primul rând, mulțumesc celor doi coraportori pentru amendamentele sugerate și pentru proiectul de raport. Cred că este o bună bază de plecare uh, pentru activități suplimentare în ceea ce privește mm, pachetul privind politica de coeziune. Câteva cuvinte și din partea mea. Concentrarea tematică. Cred că uh, suntem cu toții de acord că următoarea perioadă de programare uh, ar trebui să aducă o politică de coeziune mai bine țintită și mai eficientă din punct de vedere al costurilor. De aceea cred că flexibilitatea din punct de vedere al programării și al implementării este necesară. O flexibilitate care trebuie să permită instrumentului de concentrare tematică să reflecte evoluțiile de la nivel regional și să își îndeplinească scopurile. Dragi colegi, a fi revoluționar nu este întotdeauna o idee rea. Ca urmare, sprijin um, înlăturarea sugestiei uh, comisiei. Uh, cred că uh, această idee de rezervă de performanță care să fie acordată apoi uh, regiunilor celor mai performante este o idee mm, dubioasă pe care aș pune-o sub semnul întrebării oricum. Uh, Eh, de asemenea, în ceea ce privește TVA-ul, aici eh, sprijin eh, poziția coraportorilor de a înlătura condițiile suplimentare pentru ca fondurile de TVA să fie acoperite de legislație și în ceea ce privește cooperarea teritorială, rata de cofinanțare ar trebui să fie 85% în loc de 75%, ceea ce va permite statelor membre să fie mai ambițioase și uh, va conduce de, astfel, de altfel și la o mm, îmbunătățire a ratei de absorpție. Un alt punct menționat și de antevorbitori, implicarea actorilor în faza de programare este importantă, poate nu grupurile de acțiune, dar beneficiarii, uh, trebuie să se implice, de aceea am înaintat niște amendamente în acest sens și cred că și propunerea Comisiei acoperă destul de bine acest punct. Mulțumesc și aștept cu nerăbdare compromisurile. Mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, închid lista pentru astăzi. O mai avem pe doamna Mănescu, domnul Piper. Nilsson uh, and Madame Smolkova. So, okay. Deci toți acești deputați Încheiem așadar cu doamna Smolcova, deci numai 3 minute pe vorbitor, vă rog. Pot să mai accept persoane suplimentare, dar atunci uh, vă las numai două minute. Dar mai avem și mâine, o oră. Așa că vă rog să fiți conciși. Deci mă opresc la doamna Smolcova, va fi ultima vorbitoare. A, nu, Mr. Teurer, Cei pe care i-am menționat, uh, așadar vor vorbi astăzi. Bun, se propune o schimbare și nu uitați că uh, avem o oră și mâine. Elisabeta, acum ai cuvântul. Bun. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, suntem în plină negocieri, de aceea um, sunt mereu pe drumuri, dar să știți că vom ajunge la un acord. Două observații pentru moment. Cred că uh, trebuie să acceptăm uh, ceea ce au propus raportorii uh, cu privire la cadrul strategic comun, dar nu cred că am ajuns la cea mai bună variantă, în ciuda tuturor eforturilor care au fost uh, uh depuse. Trebuie să recunosc că deși am încercat să modific uh, cât mai mult uh, lucrurile aici, nu am ajuns la un amendament um, satisfăcător, pentru că um, avem în față un act legislativ unde fiecare cuvânt trebuie să contribuie la influențarea structurilor implicate și deci fiecare cuvânt este bine cântărit. Și atunci asta limitează ceea ce pot face statele membre în ceea ce privește utilizarea fondurilor structurale și nu cred că este bine. Cred că dăm o imagine proastă a Parlamentului. Rolul, rolul nostru nu este să um, împiedicăm statele membre să acționeze. Așa că dacă încercăm să simplificăm lucrurile, poate că mai rău o să le complicăm. În aceste condiții, fie că e vorba de propunerea mea sau de amendamentele raportorilor, uh, cred că ar trebui să avem să ne gândim în primul rând la posibilitatea uh, constituirii unui program operațional. Dacă eu aș fi acum autoritate într-un stat membru, cred că n-aș putea să fac asta în baza uh, lucrurilor care sunt spuse în acest act legislativ. Cred că trebuie să fim mai realiști să avem cumva un document de orientare sau să punem asta sub forma unui ghid pentru a explica cum trebuie făcute lucrurile și apoi să lăsăm comisia să uh, facă restul. Um, să, să, să, să înțelegem că oamenii au nevoie de o adevărată asistență, de niște um, recomandări și nu de un act legislativ care să, lege, să le lege mâinile la spate și să nu îi lase să funcționeze. Uh, diferitele interpretări nu fac decât să complice lucrurile. Iată un lucru important pentru mine. Trebuie să reflectăm împreună la asta. Și sigur că putem modifica textul pe care îl voi prezenta eu, dar nu cred că trebuie să fim atât de stricți la acest nivel de regulament. Trebuie să fim mai realiști și mai flexibili. Cred că este foarte important acest lucru. Iată un apel pe care îl lansez comisiei noastre, pentru că nu cred că putem să cerem administrațiilor din statele membre să um, elaboreze programe operaționale în aceste condiții. Le va fi foarte dificil. Uh, Trebuie să căutăm un echilibru care să fie un adevărat echilibru între uh, garantarea drepturilor democratice și ceva ce să fie suficient de realist și de flexibil. Mulțumesc foarte mult, doamna Mănescu. Mulțumesc, doamna președintă. Am să încerc să mă încadrez în uh, timpul alocat. În primul rând vreau să-i felicit pe cei doi raportori pentru volumul imens de muncă depusă și pentru efortul considerabil de a parcurge toate amendamentele. Uh, am încredere că vor uh, alege foarte bine compromisurile, vom încerca să, să le adaptăm și am încredere în capacitatea uh, raportorilor de a negocia. Am să mă refer în foarte pe scurt la câteva aspecte pe care eu le consider importante și uh, cred că ar trebui să se regăsească în uh, varianta finală. Uh, dacă mă gândesc la capacitatea noastră de a valoriza potențialul de creștere și inovare a întreprinderilor mici și mijlocii, care va fi decisivă pentru viitoarea prosperitate a Uniunii, Cred că suntem cu toții de acord că atât regulamentul general cât și regulamentele specifice trebuie să permită o mai mare implicare a IMM-urilor uh, și a micro în politica de coeziune. Și astfel, uh, cred că uh, este foarte important ca la articolul 1 să fie o referință clară privind inițiativa Small Business Act for Europe, pentru că în acest fel ne putem asigura că luăm în calcul diversitatea IMM-urilor în primul rând și că le creăm condiții cadru foarte bune în vederea facilitării accesului acestora la finanțare. Uh, un alt, uh, un alt punct care uh, mi se pare important se referă la asistența tehnică la inițiativa Comisiei, articolul 51. În afara procedurilor greoaie și complicate, lipsa informațiilor obiective și a sesiunilor de formare în practică, în realitate, la nivel național, local și regional, a partenerilor, uh, toate acestea au fost motive esențiale care au descurajat în timp, în actuala perioadă de programare, au descurajat IMM-urile în a participa, în a accesa fonduri europene. Și toate acestea au fost dezbătute în comisia noastră de-a lungul timpului. Uh, am văzut din analizele și evaluările comisiei, din rapoartele curții de audit, uh, că așa a stat situația. Prin urmare, Cred că ar trebui, ca să fim coerenți în continuare cu tot ce am dezbătut și am discutat în, în cel puțin ultimii doi ani, să menționăm la articolul 51 necesitatea informării și a formării continue a partenerilor menționați la articolul 5, uh, precum și a managerilor și a uh, administratorilor de proiecte, tocmai pentru a preîntâmpina în viitoarea uh, perioadă de programare Uh, erori uh, și, uh, eu știu, pro probleme, obstacole cu care, în general, aceștia și în special IMM-urile s-au confruntat. Un alt punct pe care vreau să-l aduc în discuție se referă la articolul 29, strategiile de dezvoltare locală. La paragraful 3, cred că ar trebui menționați Eh, cred că ar trebui ca partenerii menționați la articolul 5 și în special partenerii sociali să fie membri ai comitetului de selecție, dacă într-adevăr vrem să punem accent pe eh, parteneriat și pe dezvoltarea, pe strategia de dezvoltare locală din, acest, eh, din această perspectivă. Principiul parteneriatului este sigur foarte important, s-a discutat și aici despre principiul parteneriatului și am văzut că suntem în general de acord, și cred că ar trebui să avem o mențiune foarte clară uh, a partenerilor care pot beneficia și de asistență tehnică. Revenind la, la discuția uh, de mai înainte uh, să spunem în felul acesta implicit, importanța ca statele membre să aibă în vedere implicarea sistematică a autorităților regionale și locale competente, precum și a partenerilor privați în definirea obiectivelor de investiții, dar și a contractului de parteneriat. Uh, în, uh, în, în general, am văzut că pe aceste subiecte au fost foarte multe amendamente depuse, nu numai din partea grupului ALDE, dar și celelalte grupuri au depus amendamente în acest sens și de aceea sper ca aceste amendamente să rămână, să fie poate înglobate în uh, amendamente de compromis, în așa fel încât să, să fim coerenți cu tot ceea ce am discutat până acum și am fost de acord. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult, Marcus Mulțumesc. Vorbim da. aici. Ana. Vorbim aici despre zona, domeniul cel mai mare bugetar din uh, bugetul UE. Trebuie să avem o atitudine calmă și obiectivă în, în dezbaterea noastră. Suntem calmi și obiectivi, însă ar trebui să știu măcar care este poziția mea pentru a putea să o explic în, acasă la mine. Eu cred că socialiștii și verzii vor trebui să răspundă la aceleași întrebări ca și noi, conservatorii, ce au făcut pentru alegătorii lor. Întotdeauna avem acest obiectiv de a ne păstra calmul. Nu știu dacă, nu știu, nu cred că abordarea creștin democraților față de creștere este aceeași ca și a socialiștilor. Dacă uh, ne bazăm pe consens tot timpul la Parlament, dacă spunem ce, facem ceea ce a spus doamna Crel, dacă vrem să uh, avem tot felul de pachete, nu știu dacă vom reuși să ajungem la vreun progres cu Consiliul. Eu cred că nu ar trebui să rămânem calmi și obiectivi. Cred că ar trebui să spunem lucrurilor pe nume și să, fim, să îndrăznim să fim mai radicali în legătură cu câteva dintre aceste puncte. Unii dintre dumneavoastră mă vor susține, unii nu. Aș spune câteva lucruri însă. În primul rând, subiectul legat de fondurile structurale și rețelele transnaționale, facilitatea conectarea Europei, pentru a avea o mai mare plus valoare europeană. Vrem să utilizăm fondurile care nu au fost absorbite până acum, ca Comisia să fie mai responsabilă cu fondurile care nu au fost cheltuite în trecut, așadar dacă statele membre nu au cheltuit uh, Uh, acești bani, să poată să-i cheltuiască. Noi, ca Parlament, vrem mai multă responsabilitate europeană pentru proiectele din regiuni. Mai există și alte probleme legate de contractele de parteneriat, însă nu voi intra în detaliu în aceste puncte. Însă vreau doar să mă refer la această categorie intermediară. Încă sper că vom ajunge la un compromis în acest domeniu Felul în care face propunerea Comisia nu mi se pare corect. Cred că putem ajunge la un acord pentru o categorie intermediară, însă cu o anumită limită de timp. Uh, o limită de timp cât timp aceste regiuni pot fi susținute și după aceea aceste fonduri să fie eliminate treptat poate reușim să obținem uh, susținerea state, uh, unor state membre pentru o asemenea idee. De ce este atât de greu să ajungem la un amendament de compromis? Dacă vrem să evităm dezbaterile aprinse și confruntările deschise în Parlament, dacă nu vrem să arătăm lumii întregi că poziția noastră este divizată, atunci trebuie să încercăm să ajungem la compromise cu care să fim cu toții de acord. Mulțumesc, domnul Toirer. Mulțumesc, doamnă președinte. mă profit de această oportunitate pentru a relua ideile doamnei Crel în legătură cu bugetul și regulamentul financiar. Fac parte din trialogul în legătură cu negocierile financiare. Avem câteva discuții destul de dificile la Comisia Bugete în legătură cu angajamentele de cheltuieli. Dacă ne uităm la acolo unde există dificultățile, Parlamentul este în favoarea noilor instrumente financiare, însă pentru șefii de state și de guverne, noile instrumente financiare au reprezentat vestea bună anunțată în mass media, însă acum uh, nu uh, se mai angajează în acest sens. Consiliul spune că nu, mai, nu au mai rămas bani pentru aceste instrumente financiare noi. Dacă ne uităm la amendamentele 57, 27, am, ajut, am avut 16 trialoguri tehnice pe aceste amendamente și dacă Coreper joi nu înaintează, putem să presupunem că, de fapt, nu vom avea un acord în primă lectură. Lucru care, bineînțeles, ne pune o problemă pentru că trebuie să înregistrăm progrese cu regulamentele sectoriale. Însă nici nu trebuie să slăbim, să diluăm uh, poziția Parlamentului datorită dificultăților de la Consiliu. Înțeleg ce spune domnul Scheurer și înțeleg poziția sa. Poate intrăm prea mult în detalii în regulamentul financiar și în regulamentul regional. Poate putem să simplificăm puțin lucrurile, însă Trebuie să rămânem la cadrul politic convenit. Trebuie să păstrăm dreptul Parlamentului de examinare. Comisia trebuie să aibă un cuvânt de spus și ea și legislația aceasta trebuie să fie conectată cu obiectivele noastre la nivel european Trebuie să ne apărăm drepturile pentru că altfel nu are niciun sens dacă Comisia spune că trebuie să existe o posibilitate de a introduce corecții financiare. Nu aș putea să am o conștiință curată dacă nu ar exista o asemenea posibilitate de uh, corecții financiare. Nu cred că este util să divizăm Parlamentul înaintea negocierilor. Poate la Comisia Regii, la Comisia Agri, uh, am putea să mergem în alte direcții decât uh, în cele din... Cred că Comisia Bugete, Comisia Agri și Comisia Regii ar trebui să coopereze mai mult pentru a merge cu toții în aceeași direcție. Jan Olbricht. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva remarci. În primul rând, aspectul optimist în legătură cu remarca lui Marcus Piper. Un compromis este un compromis. Nu poți avea un compromis care să nu fie un compromis. Și compromisul este ceva convenit. Dacă nu ești de acord cu ceva, nu poate să existe într-un compromis. Se votează separat. Mie nu mi se pare că există niciun obstacol aici. Poate am, ar trebui să spunem că nu totul trebuie să fie într-un compromis. Poate suntem cu toții de acord. Câteva observații acum. Tocmai am auzit că Comitetul Regiunilor susține opinia noastră că cadrul strategic comun ar trebui să fie o anexă în regulament. Dacă va fi o anexă și vom avea codecizie, Codecizie, codecizie înseamnă că și noi vrem o anexă și Consiliul vrea o anexă. De aceea, prima remarcă după întâlnirea de astăzi cu președinția daneză a fost ce se întâmplă cu codecizia în legătură cu anexa. Pentru că dacă Consiliul este de acord cu o anexă, putem să uh, înaintăm. Însă, dacă Consiliul refuză o anexă, atunci înseamnă că nu mai are niciun rost și trebuie trecem la acte delegate. Al doilea element, eh, conect, facilitatea conectarea Europei. În toate amendamentele mele am propus ștergerea acestei referiri, pentru că și eu am avut o întâlnire cu comisarul Calas. Domnul comisar Calas a avut, a avut o serie de întâlniri cu noi și eu am înțeles că pentru domnul comisar Calas facilitatea conectarea Europei nu are nimic de a face cu politica de coeziune. Acesta este mesajul pe care l-am înțeles eu de la domnul comisar. Nu este vorba de politica de coeziune. Fondurile da, vor proveni de la fondul de coeziune. Însă, odată ce fondurile ies din fondul de coeziune, nu mai au nimic de a face cu fondul de coeziune, nu se mai aplică aceleași reguli, este vorba de un instrument nou care va fi sub o agenție specială din Bruxelles. Nu va fi sub fondul de coeziune, va fi un tip de cofinanțare de gen fond de coeziune, însă nu ă, fără proporționalitate în statele membre, fără decizii. Va fi o ă, procedură de licitații deschise. Deci o licitație deschisă pentru lista de proiecte convenită și nu văd niciun motiv uh, să introducem această facilitate în regulamentul pentru uh, fondul de coeziune. Deci nu mi se pare locul oportun. Dacă se decide să se menționeze conectarea Europei la condul de foie, coeziune, foarte bine, dar nu, dar nu mi se pare corect. Este vorba de o cooperare cu fondul de coeziune. Și ultima remarcă scurtă, susțin linia domnului Covacev în legătură cu cooperarea teritorială. Uh, nu ar trebui să uh, renunțăm la cifra de 85% de finanțare, 75% este o cifră mult mai uh, mică decât înainte, importanța teritorială este foarte mare, de aceea cifra de 75% este o greșeală, ar trebui să rămânem la 85%. Stimați colegi, dacă vreți un minut, vă dau cuvântul. Uh, și după aceea, în primul rând, domnul Nielsen. Mulțumesc. Voi vorbi în limba suedeză, pentru că e mai simplu pentru mine. Am fost foarte impresionat de munca raportorilor și de poziția lor au încercat să găsească un consens larg, lucru care este foarte important, pentru că dacă Parlamentul este divizat, apar probleme interinstituționale. Bineînțeles că nu am ajuns la un acord în legătură cu toate aspectele. Vom vota, însă pe liniile mari am reușit să găsim o anumită unitate. Atunci când uh, vorbim despre marile compromise în legătură cu principiul de parteneriatului, este foarte important să putem depune amendamente. Parteneriatele regionale sunt foarte importante pentru că uh, aplică politicile de coeziune bazate pe o strategie regională UE 2020 și aici creăm condițiile pentru creștere. Parteneriatul regional este un lucru extrem de important. Nu trebuie să ne regăsim într-o situație în care o parte dintre regiuni să folosească anumite reguli și în altă parte să nu uh, se acționeze. Regiunile trebuie să aibă responsabilități, să implice pe cetățeni și să aibă putere de decizie. Ano, veľmi krátko, pretože skôr využijem zajtra. Mulțumesc, foarte pe scurt, pentru că voi lua cuvântul și mâine mai pe larg. Stimați colegi, în primul rând îmi cer scuze raportorilor că am depus un număr destul de mare de amendamente. la data respectivă era mai ușor să scriu, a fost ușor să scriu 226 de amendamente, însă am reușit să reduc acest număr la 50 de amendamente cu acordul coautorului amendamentelor. Probabil că traducătorii au avut destul de mult de lucru cu amendamentele noastre. Pe scurt, de ce am depus aceste amendamente? E un document destul de lung pe care l-am și în, în limba engleză și nu vreau să vă rețin foarte mult acum. Vre, vă dau doar avizul meu în legătură cu am, avizul Comitetului de Regiunilor. S-a menționat deja că nu există niciun mecanism în legătură cu cooperarea transnațională. Mi s-a spus că, că asemenea propunere ar fi de natură revoluționară, însă acum eu cred că ne aflăm într-o perioadă revoluționară și ar fi exact momentul oportun să aplicăm asemenea schimbări majore. Thank you. Dau cuvântul acum Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva comentarii scurte. Comisia, bineînțeles, nu a avut ocazia, nu a avut timpul să analizeze numărul imens de amendamente care au fost depuse. Salutăm uh, domeniul larg pe care îl uh, acoperă amendamentele. Nu cons- considerăm că numărul de amendamente reflectă importanța pachetului și nu faptul că, că Comisia a, a făcut un raport prost. Este vorba de interesul eurodeputaților de a îmbunătăți un document legislativ extrem de important. În legătură cu CSC, în legătură cu raportul Comitetului Regiunilor, un element interesant a privit acțiunile cheie. Cred că domnul Vozniak a făcut referire la aceste acțiuni și aș recomanda formularea de la punctul 13 al raportului, care reflectă opinia Comisiei în legătură cu ceea ce reprezintă acțiunile cheie, lucru care a dus la anumite dezbateri. Aici se spune foarte clar că acțiunile cheie nu sunt acțiuni obligatorii, ci sunt intervenții de prioritate pentru a ajunge la valoarea, plus valoarea uh, cea mai mare posibilă. Este util să avem în vedere această definiție uh, când lucrăm mai mult pe cadrul strategic comun. Poziția Comisiei în legătură cu CSC este că anumite elemente care există în documentul de lucru al Comisiei pot să fie incluse ca o anexă la regulamentul uh, dispozițiilor comune. Am lucrat cu raportorii pentru a identifica aceste elemente. Totul se va încheia cu un act delegat care va conține prevederi mai detaliate. Așadar, cred că avem uh, o bază pentru aceste alegeri, aceste diviziuni, unde elementele legate de politici pot apărea într-o anexă și detaliile referitoare la acțiunile cheie și baza pentru aplicarea în practică a unei dimensiuni, te, dimensiuni teritoriale pot apărea într-un act delegat. Ideea domnului Schleuter este foarte importantă din punct de vedere al formulării, pentru că, pe de o parte, ambele elemente, anexa și actele delegate, sunt obligatorii. Însă noi nu producem o constrângere pentru pregătirea acordurilor de parteneriat și a programelor, ci acordăm un sistem flexibil. Însă care trebuie să fie formulat corect pentru că este vorba de o lege. În acest domeniu putem să introducem o serie de orientări în legătură cu direcția în care se merge. Bineînțeles că va trebui să includem în amendamente uh, măsurile care menționează actele delegate, ce vor acoperi actele delegate și că orice modificare a anexei va putea să fie executată printr-un act delegat al Comisiei dacă apare necesitatea unei revizuiri a anexei. Un comentariu final foarte scurt, pentru că știu că nu avem mult timp la dispoziție. O analiza formulării amendamentelor. Pe noi, la Comisie, ne preocupă faptul că, într-un anumit, în anumite cazuri, amendamentele depuse sunt uh, datorate unei citiri incorrecte a textului. De exemplu, la rezerva de performanță s-a făcut o referire la regiunile cu cele mai bune performanțe. Nu este adevărat. Rezerva de performanță nu are nimic de a face cu uh, regiunile cu cea mai bună performanță. Este vorba de programele care îndeplinesc eșaloanele stabilite pentru programele respective. Nu este vorba de o comparație între regiuni, între statele membre, este vorba dacă programul are o performanță conform reperelor, criteriilor stabilite pentru programul respectiv. Acest lucru mi se pare important acolo unde amendamentele trebuie să fie bazate pe o eh, lectură corectă a textului și nu pe o lectură eronată. Comisia se angajează să uh, discute cu raportorii pentru a ajuta, dacă este posibil, la examinarea amendamentelor din acest punct de vedere. Mulțumesc. Înțeleg că discuția poate să continue și mâine. Mâine la 11.30 discutăm încă o oră acest regulament general. Îi dau cuvântul acum lui Marcus Piper, care va Uh, vorbit despre avizul legat de facilitatea conectarea Europei. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia noastră, Comisia Regii, iată, are ocazia să aibă un cuvânt de spus uh, uh, în uh, ce, ceva de spus în ce privește facilitatea conectarea Europei. Avem un aviz pe care îl vom transmite Comisiei de Transporturi. Cred că toată lumea e la curent în legătură cu mizele importante. Aș dori acum să vă informez în legătură cu câteva dintre amendamentele pe care noi, Comisia Regii, le considerăm potrivite. Acum însă o observație de ordin general. Eu cred că această facilitate Conectarea Europei reprezintă un instrument excelent și noi, Comisia Regii, nu cred că ar trebui să fim, uh, să fim uh, îngrijorați uh, de faptul că banii ar urma să, ne, să, să fim privați de bani. Nu, din contră, cred că e un instrument Uh, prin care regiunile Europei ar putea fi ajutate pentru a crește împreună, iar statele membre vor primi stimulente și încurajări pentru a îmbunătăți uh, uh, funcționarea rețelelor de transport din Europa. Ceea ce înseamnă că atunci când e vorba de regiunile cele mai îndepărtate sau de regiunile dezavantajate, ele pot să fie conectate la cele, aceste rețele transeuropene de transport și Ă, aceasta înseamnă că toate regiunile vor putea să tragă foloase de pe urmea ă, acestui mecanism sau facilități conectarea Europei. Deci, ă, cred că procedura aceasta de, de, de, de competiție este foarte bună. E clar că dacă vrei bani, trebuie să te străduiești, să devii eligibil și să obții banii. Uh, și cred uh, că acest efect uh, de răspândire, de, de diseminare beneficiilor e un efect bun și deci eu sunt pentru acest mecanism. Însă aș dori să vă vorbesc de câteva amendamente. E foarte important ca această uh, facilitate uh, conectarea Europei să fie strâns legată de politica de coeziune și trebuie să ne asigurăm că avem cu adevărat uh, punctele de legătură uh, uh liantul uh, necesar. Nu ar trebui ca această uh, facilitate conectarea Europei să fie văzut ca un instrument paralel pe care statele membre să îl pună în aplicare la nivel regional. Știu că unii dintre colegi se uh, gândesc la aceasta, dar nu cred că ar trebui ca prin amendamentele noastre să subminăm întregul instrument. Apoi, pentru a uh, liniști uh, temerile uh, regiunilor, aș dori să le spun că dacă doresc uh, ca ele să beneficieze de finanțare în statele membre, această plafonare de 2,5% uh, nu ar trebui să se aplice. Orice stat membru care uh, folosește acest mecanism conectarea Europei Uh, ar trebui să uh, aibă posibilitatea să facă cerere. Eu cred că ar trebui ca uh, statele membre să fie tratate pe picior de egalitate. O știm cu toții că condițiile atunci când e vorba de obținerea finanțării sunt diferite de da, condițiile reale în statele membre sunt diferite și cred că în perioada intermediară a, a, acestui mecanism, ar trebui să facem o evaluare pentru a vedea care sunt regiunile care nu au reușit să obțină finanțare, dacă e loc de mai bine, dacă putem uh, ajuta sau acorda asistență tehnică statelor membre pentru că ele să beneficieze de aceste fonduri. Pentru că scopul nostru este ca acești, aceste 10 miliarde de euro să fie cu adevărat uh, folosite, să fie uh, împărțite în mod echitabil, iar obiectivul nostru e ca statele membre și regiunile să fie tratate tratate pe picior de egalitate pentru ca nu uh, doar unele state membre sau unele regiuni să profite, ci să permitem uh, tuturor regiunilor, tuturor statelor să uh, participe. Iată care sunt aspectele pe care doream să le abordez. Și Acum, uh, încă o dată aș dori să vă spun, acest instrument uh, e un instrument foarte bun, aș dori să pledez în favoarea lui. Uh, nu ar fi o poziție inspirată din partea comisiei noastre, să spunem că nu avem nevoie de un astfel de mecanism. Ar fi păcat ca în negocierile cu Consiliul aceste 10 miliarde de euro să fie pierdute. Deci cred că trebuie să milităm, să pledăm pentru acest instrument, pentru ca banii să ajungă la dispoziția regiunilor și a statelor membre, pentru că avem nevoie de investiții în statele membre. Și trebuie ca acești bani să fie cu adevărat uh, cheltuiți în statele membre și în uh, regiunile vizate. Câteva cuvinte acum în încheiere în legătură cu regiunile frontaliere. Am uh, avut un studiu și am ajuns la concluzia că în rețelele transnaționale, acolo unde există uh, finanțarea necesară, în Polonia, în Franța și în Germania, există proiecte care au fost lansate și dacă ne uităm la lista acestor proiecte, ne dăm seama că concluzia este aceeași nu există proiecte în regiunile transfrontaliere care să figureze în această listă. Și cred că noi, Parlamentul European, ar trebui să uh, milităm, uh, să luptăm pentru regiunile frontaliere, pentru a găsi o soluție, pentru a permite acestor regiuni să, aibă la, să ajungă la o rată de cofinanțare mai mare. Am putea chiar să mergem și mai departe, am putea să spunem, de exemplu, că o parte din bani ar trebui să fie puși deoparte pentru regiunile frontaliere înainte ca ele să fie, ca banii să fie puși la bătaie pentru celelalte state membre sau pentru celelalte regiuni. E o idee foarte importantă și cred că astfel am ajunge uh, să obținem mai multă echitate între, um, între regiuni. Și, în fine, un um, instrument despre care se vorbește uh, la modul critic, dar uh, aș dori totuși să mă refer la acest aspect. Aș dori să vă spun că uh, banii nu vor putea fi cu toții uh, folosiți. Deci nu, nu vă putea folosi toți banii din fondurile structurale. V-aș propune, deci, ca prin astfel de mecanisme banii să fie reciclați și dacă statele membre doresc acești bani, ei să poată fi folosiți uh, pentru Uh, aceste uh, macroregiuni pentru relațiile între regiuni, cred că Europa ar funcționa mai bine astfel și dacă rămân bani, de ce să nu-i uh, folosim pentru aceste proiecte? Iată idei care urmează să fie precizate în documentul de lucru. Aștept cu nerăbdare pozițiile dumneavoastră, observații și sper că la sfârșit să ajungem la compromisuri de calitate. Mulțumesc, Marcus! Acum, foarte pe scurt, trecem la raportorii din umbră. Aș dori să vă rog să nu vorbiți prea mult. Victor Boștinaru, în primul rând. Mulțumesc, doamna președinte. Again, I think I will be predictable in uh, my... Uh... Nu o să surprind pe nimeni cu uh, discursul meu, pentru că Uh, discursul meu va reflecta uh, raportul meu de coeziune și care reflectă și dezbaterile, discuțiile aprinse și cooperarea pe care le-am avut la comisia noastră. În primul rând aș dori să-i mulțumesc uh, domnului Piper pentru documentul său de lucru și cred că nu există niciun fel de dezacord pe fond sau nu există nicio uh, prăpastie între abordarea mea și abordarea sa uh, în ce privește acest mecanism. Sigur că aștept uh, versiunea finală a documentului înainte să dau reacții la detalii, pentru că știm că se spune că diavolul se ascunde în amănunte. Și tot pe continua pe această linie a uh, previzibilității, eu nu sunt un uh, entuziast, un, uh, un fan al acestui mecanism. În primul rând pentru că dacă dorim ca cele 10 miliarde să ajungă în acest mecanism, avem nevoie de două garanții. În primul rând ca banii să fie puși, să fie cheltuiți în numele politicii de coeziune și nu doar în numele abordării transport, a abordării DigiMove. Deci aș dori să avem o abordare în comun între DigiMove și DigiRegio și o a doua garanție uh, aș dori să uh, uh, existe garanții clare la nivelul statelor membre și al regiunilor. Eu sunt pentru concurență, dar aici nu avem de-a face cu un concurs de frumusețe și nu avem nicio concurență între regiuni și state membre. Dacă ar fi așa, așa ar fi, ar fi bine, dar coeziunea, cel puțin pentru mine, e un concept uh, totuși diferit. Trebuie să corectăm uh, disparitățile și nu să încurajăm doar regiunile cele mai dezvoltate uh, și ar trebui, pe de altă parte, să ajutăm și regiunile cele mai sărace. Apoi, în regulamentul general, și în uh, raportul de coeziune eu sunt pentru un compromis și departe de mine să spun că e soluția cea mai bună soluția perfectă. Dar pentru că îmi doresc acest mecanism conectarea Europei să existe, pentru că într-adevăr împărtășesc aici uh, punctul de vedere al domnului Piper, acest uh, mecanism poate fi un instrument de calitate pentru Europa pentru a aborda problemele legate de dimensiunea transfrontalieră. Eu aș dori ca acest mecanism să funcționeze și să funcționeze bine, dar am dori ca acest mecanism conectarea Europei să fie însoțit de garanții uh, și de asemenea aș dori să văd că statele membre, care până la urmă vor fi beneficiarii acestui mecanism, vor fi în stare să, uh, să, să vină cu proiecte concrete și să le pună în aplicare. Și de aceea am, pus, am propus această uh, perioadă de tranziție de trei ani și, într-adevăr, uh, apelul meu pentru DigiMove rămâne Uh, în continuare actual. Îmi doresc un program realist de asistare a statelor membre și pentru de ajutare acestor state membre pentru a-și îmbunătăți capacitatea administrativă înainte de a trece la mecanismul conectării Europei. Pentru că dacă nu, cu capacitățile existente, unele state membre nu vor reuși să pună în aplicare acest mecanism și nu vom avea o concurență loială E un, un aspect foarte important pentru mine și e, uh, e uh, comentariul meu final. Foarte bine știți, domnule Piper. La Consiliu există o dezbatere foarte clară pe marginea mecanismului corectare Europei. Ni s-a spus că s-a convenit la Consiliul de Transport că acest mecanism uh, a fost validat. Nu e adevărat, pentru că în urmă cu două săptămâni la București a fost o întâlnire la nivel înalt ai uh, prietenilor politicii de coeziune cu președintele Barroso și 15 state membre au declarat oficial că nu sunt satisfăcute cu uh, proiectul uh, care s-a discutat în legătură cu mecanismul conectarea Europei. Deci trebuie să ajungem la un compromis. Și aici lansez un apel tuturor, atât în atenția DigiMove și DigiRegio, lansez un apel tuturor colegilor. Haideți să pregătim un compromis care să conțină suficiente garanții, suficientă flexibilitate care va îmbunătăți capacitatea administrativă și doar după aceea vom avea un mecanism care va fi în folosul uh, statelor membre și al uh, regiunilor. Mulțumesc, că am închis lista. Avem șapte vorbitori, două minute și jumătate pe vorbitor. Deci, următorul... Ramona nu este, doamna Mănescu a plecat din sală. Deci, uh, doamna Deli acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Piper, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Aș dori să revin la câteva elemente uh, din prezentare care mi se par foarte importante. În primul rând, suntem în dezacord total cu acești 10 miliarde de euro care să fie luați din fondul de coeziune pentru a finanța proiecte de infrastructură de transporturi în cadrul acestui mecanism Conectarea Europei pentru că, așa cum recunoaște și Comisia, sumele naționale nu vor fi respectate, nu pot fi respectate și aceasta din două motive principale. În primul rând, dacă ne uităm mai îndeaproape la document, cu principiul use it or use it, folosește sau pierzi, Comisia își arogă dreptul de a folosi banii din fondul de coeziune pentru alte proiecte care sunt destinate sau care uh, sunt uh, lansate într-un alt stat membru eligibil uh, pentru fondul de coeziune. Iată primul motiv motiv. Și un al doilea motiv, nu pentru că Comisia ne dă asigurări că niciun stat membru eligibil pentru fondul de coeziune uh, va fi fără proiect, nu pe, din acest motiv fondurile vor fi cu adevărat folosite în mod echitabil, având în vedere diversitatea proiectelor. Și deci, uh, ce face Comisia? Comisia uh, calculează, vede mai mult lucrurile în funcție de numărul de proiect uh, și nu ține cont de sume de buget și apoi modificările comisiei pentru a ține cont de uh, sumele naționale care sunt uh, destinate fondului de coeziune pentru ca niciun stat membru să nu fie uh, lezat, să nu fie discriminat. Și dacă ne uităm la ratele de finanțare și care sunt necesare și sunt foarte mari în unele state membre, cred că dacă luăm acești bani din fondul de coeziune, greșim. Pentru că dacă uh, banii din fondurile de coeziune sunt puși în mecanismul conectarea Europei și nu sunt folosiți total de către coeziune, uh, pentru un stat membru, e vorba de bani care ar fi putut să fie uh, investiți de către un stat membru pe teritoriul său și care nu au fost cheltuiți. Mulțumesc. Domnul Poremba acum. Mulțumesc, doamne președinte. Și în numele grupului ECR aș dori să spun câteva cuvinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc domnului raportor, domnului Marcus Piper, pentru acest, acest proiect, acest document de lucru. Grupul nostru are o poziție consecventă. Întotdeauna ne-am uh, făcut cunoscută poziția. Am spus din capul locului că noi nu suntem împotriva uh, înființării unui nou instrument, uh, al unui mecanism sau facilități, cum îi vom spune, dar uh, avem nevoie de o politică care să sprijine investițiile transeuropene, că e vorba în domeniul energiei, telecomunicațiilor sau al uh, transporturilor. Însă, s-a mai spus, uh, diavolul se ascunde în amănunte și trebuie să ne gândim cum uh, putem să obținem un instrument de calitate aceste 10 miliarde de euro de care se vorbește și care urmează să fie luate din fondul de coeziune pentru acest uh, mecanism, uh, deci uh, reprezintă în sine o greșeală, pentru că astfel vom reduce bani care vor uh, ajunge la o sumă de 26 de milioane dacă reușim să ne impunem în fața Comisiei în ce privește uh, perspectivele financiare. Și în al doilea rând să nu uităm secretariatul va lua decizia finală și statele membre vor avea o, uh, un, un cuvânt un, un cuvânt limitat de a influența acest, acest proces. Aș dori să spun, să revin la ce spunea domnul Olbricht înainte. Într-adevăr, pare interesant deci, crearea unei, uh, uh, unui uh, mecanism acestei facilități, crearea Europei, pare să fie interesantă, pentru că, până la urmă, nu facem decât să punem împreună fondurile de coziune, dar aș dori să ne spună Comisia cum intenționează să procedeze, care să-mi explice în detaliu cum, cum va face și cum va proceda Comisia și după aceea Aș dori să îl rog pe domnul raportor, pe domnul Piper, să țină cont de uh, uh, eligibilitatea TVA și costurile, uh, taxele pe, pe terenuri. Să nu uităm că rețelele feroviare sunt foarte importante pentru noile state membre care Uh, v-ar fi foarte recunoscătoare, domnule raportor, dacă ați uh, ține cont de acest lucru. În, așteptăm cu nerăbdare negocierile, sperăm că veți fi la înălțime în, în cadrul acestor negocieri și sperăm ca prin ele să ne susțină prioritățile. Mulțumesc, Cornelia Ernst acum, nu locuiește nimeni. John Bafton e înlocuit de cineva? Nu. Atunci uh, trecem atunci la Joachim Zeller. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc și eu lui Marcus pentru documentul de lucru. Cred că ne-a explicat foarte clar în ce ar trebui să consta uh, mecanismul conectare europei. Nu va fi un nou instrument financiar, ci va fi o adevărată autoritate care va avea uh, la dispoziție 50 de miliarde de euro bani care au fost incluși în proiectul de buget al uh, Comisiei. Raportul Garico a vorbit uh, despre acești bani și aceste 10 miliarde vor fi uh, puse la dispoziție pentru țările, țările de coeziune. Deci, de ce acest mecanism Conectarea Europei a fost, a fost înființat în primul rând? De zeci de ani am tot discutat despre aceste rețele transeuropene de transport, dar nu am reușit să le punem în aplicare, să le construim. Și iată, avem uh, trei priorități. În primul rând, telecomunicațiile, după aceea uh, infrastructura energetică și apoi infrastructura de transport Uh, dorim uh, să reducem transportul uh, rutier și să încurajăm transportul feroviar și să creăm aceste coridoare feroviare. Sigur că în ce privește sumele, situația este foarte incertă. Dacă ne uităm la, la telecomunicații, ne dăm seama că vor fi implicate companii private, va fi o extindere a rețelelor de bandă largă și încă o dată va fi vorba de companii private. Iar sumele, sumele acestui mecanism vor fi destinate statelor membre deci nu știu cum va funcționa. La fel și pentru infrastructura energetică. Suma este uh, prevăzută este de 10 miliarde, iar în Germania s-a ajuns la, s-a calculat că pentru a îmbunătăți infrastructura energetică, pentru a o face mai eficientă și pentru a îmbunătăți și uh, rețeaua energetică, ar fi nevoie de 230 de miliarde de euro. Deci iată ca să vedeți așa puțin uh, uh proporțiile. Deci avem 10 miliarde în acest mecanism și ar fi nevoie în Germania de 230 de miliarde de euro și de, apoi se mai vorbește și de alți bani pentru rețelele de transport, pentru coridoarele de transport. Deci eh, să nu uităm că eh, noi avem, eu vin dintr-un stat membru eh, mare în care rețeaua este dezvoltată, dar totuși există state membre mai mici. Deci trebuie să ne gândim în primul rând la operator, dacă operatorii naționali pot folosi acești bani. Mă întreb dacă această măsură este compatibilă cu planificarea rețelei, pentru că aceast, acest mecanism se spune banii ar trebui să fie mm, cheltuiți până în 2020, dar nu ne-am gândit la un calendar concret, nu am uh, gândit și cum putem implica autoritățile regionale și naționale. Deci, iată, tot atâtea, atâtea uh, piedici. Uh, uh, sigur că intențiile sunt bune, dar dacă ne gândim, uh, intențiile bune nu sunt suficiente. Mă întreb dacă aceste proiecte sunt cu adevărat viabile. Uh, deci asta e o altă, o altă mâncare de pește. Deci cred că trebuie să ne întrebăm dacă aceste 10 miliarde uh, care sunt luate din fondul de coeziune, trebuie ca statele membre să își dea acordul. Uh, sunt de acord cu Jan Olbricht în acest sens, respectiv că deocamdată acest mecanism conectare Europei nu uh, e strâns legat cu regulamentul privind fondurile structurale. Se creează o nouă autoritate cu propriul său buget și singura legătură cu acest regulament privind fondurile structurale sunt aceste 10 miliarde care sunt luate din fondul de coeziune. Și dacă așa va fi, dacă așa se va întâmpla, atunci Comisia, Consiliul și statele membre trebuie să-și dea acordul pe margine deci, creării acestei noi autorități cu un nou buget și dacă dorim ca aceste, uh, uh, dacă banii să fie cheltuiți, atunci proiectele trebuie să fie uh, viabile, să fie finalizate până în 2020, ceea ce e bine, dar dacă nu, <laughs> atunci rămân bani și acest mecanism poate ajunge să intre într-un cer vicios. Deci va trebui să ne gândim și când discutăm cadrul financiar. Mulțumesc! Domnul să Chcę podziękować również sprawozdawcy za... Mulțumesc! Mulțumesc uh, raportorului pentru acest document. Am uh, mai multe observații de făcut aici. Am uh, discutat despre politicile macroregionale și asta deja în repetate rânduri. Și aici ideea este de a crea politici macroregionale, dar fără să existe niște fonduri suplimentare în acest sens. Totuși, acest, acest mecanism conectarea Europei este un fel de politică macroeconomică ascunsă, deghizată, pentru că se creează un organism suplimentar, o autoritate suplimentară în Europa, lucru care inițial nu fusese prevăzut de comisie și uh, eu cred că avem de-a face cu un proiect interesant care merită sprijinul nostru. Când citesc uh, documentele elaborate de Comisia Europeană, mă gândesc că proiectele care vor fi selectate de către Comisie nu vor uh, proveni numai de la două, trei state membre. Ci va fi vorba de proiecte care vor putea fi implementate chiar numai într-un singur stat membru, atâta timp cât sunt legate de rețele sau de comunicații la nivel european. Chiar dacă avem niște îndoieli legate de acest fond de 10 miliarde, uh, Cred că lucrurile se vor explica cumva. Acele state membre care vor dori să profite de aceste fonduri trebuie să și garanteze că ele se vor că acești bani se vor întoarce cumva prin intermediul investițiilor și peste câțiva ani vom putea să evaluăm în mod corect ce politici sunt mai benefice pentru cetățenii europeni. Acum, câteva cuvinte despre finanțarea acestor proiecte. Uh, și despre partea pe care o va, o va ocupa capitalul extern și aici mă gândesc la parteneriatele public-privat. Partea de investiții care va fi acoperită din fondul european trebuie să fie profitabilă și trebuie să conducă și la niște efecte de interes public. Poate că este cumva regretabil că acești, aceste zece miliarde vor dispărea din uh, fondul de coeziune, dar sunt și alte motive pentru care ar trebui să ne bucurăm, pentru că e vorba de zece miliarde care vor fi utilizate pentru proiecte care intră în uh, spiritul general al politicii de coeziune, pentru că vorbim despre transport, energie, uh, Uh, vorbim despre transportul de gaze naturale și aici, într-adevăr, este nevoie de multe îmbunătățiri la nivel european. Doamna președintă, mulțumesc. Uh, invit acum uh, cei doi colegi de la comisie, DG Regio și DG Move. Îi întreb cine dorește să ia cuvântul pentru început, Eric Pachetes? Da, mulțumesc, doamnă președintă. Câteva cuvinte foarte rapid pentru a-i uh, mulțumi domnului Piper pentru acest raport, care cred că reflectă foarte bine spiritul propunerii comisiei și anume de a avea un mecanism complementar față de instrumentele existente și față de instrumentele propuse în cadrul politicii regionale și în cadrul politicii de coeziune. Și vă asigur că acest exercițiu este un exercițiu de natură comună iar mecanismul Conectarea Europei va fi implementat uh, de către mai multe servicii uh, ale Comisiei, bineînțeles DG Regio și DG Move, dar și alte uh, servicii. De asemenea, la fel și partea legată de transporturi va fi și ea programată și planificată de mai multe servicii din cadrul Comisiei pentru a ne asigura că aceste instrumente sunt cu adevărat complementare și se bazează pe un maximum de sinergii. Nu voi mai explica modalitățile de aplicare, pentru că cred că Comisia dumneavoastră le știe deja. Comisia Europeană a investit foarte mult timp și energie pentru a discuta la nivel înalt cu statele membre, pentru a vedea cum vor fi implementate aceste fonduri, mai ales acel fond, adică de 10 miliarde de euro. Și încă există într-adevăr niște preocupări de ordin politic, însă în același timp toată partea um, de discuții tehnice a reușit să demonstreze autorităților de la nivel național că modalitatea în care Comisia dorește să implementeze acest mecanism uh, se bazează pe o prioritate foarte clară dată nivelului național. Și salut recomandarea raportorului de a avea mai multe uh, blocuri de propuneri pentru a se putea continua această cooperare și după 2013 și astfel toate statele membre vor putea pregăti uh, seturi de proiecte care apoi în timp să devină niște proiecte mature, proiecte bună calitate, care să fie selectate de comisie și astfel uh, Mecanismul de conectare a Europei va fi implementat în toate statele care uh, intră în obiectivul de coeziune, sigur cu prioritate față de uh, fondurile naționale. Și dacă se doresc uh, niște informații suplimentare, sigur că le vom furniza. Există deja un document uh, uh, care a fost emis acum câteva săptămâni și care explică modul în care va funcționa acest program, dar sigur că vom încerca să fim și mai preciși. În ceea ce privește maturitatea proiectelor, la mecanismul de conectare a Europei este anexată și o listă de proiecte uh, care a fost uh, discutată deja în Consiliu în pregătirea abordării generale uh, convenită deja de miniștri pe 7 iunie. Este o listă care a fost deja extinsă, nu este o listă de uh, proiecte um, dorite, ci este o listă de proiecte prioritare pentru țările partenere și care sunt considerate uh, ca fiind suficient de uh, mature pentru a fi implementate. Este vorba de proiecte care poate că sunt deja în curs de implementare, altele care sunt încă într-o fază preliminară, dar care sunt la un nivel suficient de avansat pentru a se trece la implementare. Astfel trebuie să ne asigurăm că există un grad suficient de maturitate pentru a permite Uh, fondului de 10 miliarde de euro să fie uh, cheltuit în țările care intră în obiectivul de coeziune. Alte observații legate de plafonare, sigur că aici este o problemă legată de cadrul financiar multianual și nu neapărat legată de mecanismul conectarea Europei. În raport uh, se invocă un argument foarte logic, dar el nu intră în contextul mecanismului conectarea Europei și cred că instituțiile europene implicate vor găsi o soluție aici la regiunile transfrontaliere aici și accentul care ar trebui să cadă pe aceste regiuni. Sunt uh, de acord cu evaluarea făcută în documentul de uh, lucru, de altfel aceasta este misiunea noastră cheie de a uh, aduce regiunile împreună în această, în această rețea. Dacă ne bazăm uh, pe uh, experiența rețelelor TNT, vom vedea că uh, peste 50% din fonduri s-au dus la aceste regiuni uh, transfrontaliere și ele continuă să fie un accent al uh, politicii noastre și probabil că acest lucru ar putea fi reflectat într-un mod mai vizibil în program. Uh, E vorba de 39,7 miliarde de euro pentru transporturi și acest fond este cu adevărat un minimum. Sigur că dacă uh, vor fi fonduri suplimentare de investit în transporturi, sunt sigur că în fiecare țară care intră în obiectivul de coeziune vor exista proiecte de bună calitate care să poată să profite de aceste fonduri. Nu știu dacă pot să adaug prea multe, aș spune doar că este nevoie de o uh, abordare comună și acest lucru este reflectat și în uh, regulament și în uh, alte uh, documente, cum ar fi cadrul uh, uh strategic comun care arată cum pot fi utilizate toate fondurile împreună și acest lucru este reflectat și în contractele de parteneriat și în aceste programe și cheia va fi corelarea între proiectele principale și anume terminologia folosită pentru uh, uh, fondurile FEDER și fondul de coeziune care finanțează uh, proiecte de infrastructură de amploare și apoi corelarea deci acestora cu proiectele care sunt finanțate prin mecanismul de conectare a Europei. Și Prin programele operaționale, uh, statele membre uh, vor uh, selecta apoi proiectele care pot fi finanțate și numai așa se poate face programarea necesară și se poate obține coordonarea necesară. Se face de asemenea o uh, corelare între um, programele care vor fi o prioritate în cadrul uh, cooperării teritoriale europene. Și proiectele de finanțare a um, infrastructurii de bază nu uh, intră în uh, câmpul de aplicare al acestei cooperări teritoriale europene. Și unul din argumentele pentru uh, procesul de plafonare, sigur că este, ține de îmbunătățirea ratei de absorpție. Mulțumesc, doamnă președintă. Și acum uh, Marcus Piper. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt puțin uh, surprins pentru că, până la urmă, majoritatea vorbitorilor uh, sunt mulțumiți de existența acestui mecanism. Niciun grup politic nu a spus că am fi greșit direcția în care am pornit. Toți consideră că este o bază bună pentru de plecare, pentru a se obține niște compromisuri. Și atunci, unele lucruri mi se par a fi deja rezolvate. Totuși aș atrage atenția dumneavoastră asupra necesității de a avea o echitate. Și de asemenea aș vrea totuși să se pună un accent mai mare pe regiunile uh, de frontieră. Dacă aceste două elemente la care țin atât de mult vor fi uh, păstrate, cred că vom avea un raport bun. Uh, și în încheiere câteva cuvinte despre această nouă autoritate care va fi creată, această nouă agenție. Da, este adevărat că de fiecare dată când am ocazia, îmi arăt nemulțumirea față de crearea de noi și noi organisme europene. Pentru că până în prezent nu s-a asigurat o adevărată egalitate. Totuși, cred că în cazul de față avem nevoie de o coordonare a statelor membre. O coordonare cu caracter obligatoriu, care să poată să uh, valorifice în mod durabil potențialul regiunilor. Avem nevoie de o instituție care să spună că este nevoie de mai multe acțiuni la nivelul regiunilor uh, transfrontaliere. După părerea mea, o astfel de autoritate este legitimă. De aceea, voi face tot ce este posibil pentru a ajunge la un compromis și aici. Mulțumesc, Marcus. Și acum trecem la următorul punct de pe agenda noastră, care se referă la instituirea unui program pentru mediu și politici climatice și dau cuvântul raportorului uh, domnul Patrice Tirolian. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Programul LIFE este principalul instrument de finanțare directă a politicii comunitare de protecție a mediului, a biodiversității și pentru adaptarea la schimbările climatice, obiective care se află în centrul strategiei 2020. Propunerea Comisiei este um, animată de trei elemente centrale. Excluderea TVA-ului și a s-a propus excluderea TVA-ului și a costurilor legate de personal din câmpul de aplicare al acestui program. Programul LIFE trebuie însă să dispună de investițiile necesare pentru uh, atingerea obiectivelor fixate. De aceea cer Comisiei să pună în aplicare un mecanism de coordonare care ar putea să îmbunătățească sinergiile între politica de coeziune și programul, de, programul LIFE, acțiuni care ar trebui să beneficieze de expertiza dezvoltată de-a lungul uh, anilor de instituțiile responsabile. De aceea mi s-a părut uh, necesar să aduc câteva clarificări. Uh, mai ales în ceea ce privește cadrul de strategie comună și mecanismele de colaborare între diferiții actori care intervin în acest domeniu. Programul LIFE trebuie să susțină dinamicile de la nivel local, este nevoie de un echilibru geografic mai strict pentru ca toate statele membre să poată să beneficieze pe deplin de aceste posibilități. De asemenea, am uh, contestat excluderea TVA-ului și a cheltuielilor de personal din finanțarea acestor proiecte. Obiectivul nostru de simplificare pare să nu fie luat în considerare aici. De asemenea, mi se pare important să fie menținute principii fundamentale privind regulile financiare care să fie uh, similare cu cele din politica de coeziune. De asemenea, trebuie reinstaurate ratele de cofinanțare precedente pentru a veni în sprijinul uh, managerilor de proiecte. Am propus amendamente care să se refere la o includere mai largă a mediului marin și a solului. De asemenea, am cerut să se recunoască statutul uh, managerilor de proiect din cadrul PTOM și trebuie să reamintim uh, că uh, DG Mediu are niște obligații de asumat aici. De asemenea, mi s-a părut oportun să se includă niște rate uh, de cofinanțare majorate pentru țările cu handicap sau cu uh, ecosisteme dificile. E vorba mai ales de uh, regiunile muntoase care uh, se află în fața unor provocări speciale din punct de vedere a mm, schimbărilor climatice. Mulțumesc secretariatului, asistenților uh, și tuturor celor care au, uh, s-au implicat în acest dosar și aștept uh, contribuția colegilor. Doamna președintă, mulțumesc foarte mult. Nu văd niciun raportor din umbră. Uh, dacă nu dorește nimeni altcineva să ia cuvântul, să ia cuvântul îl invit pe domnul Omarji. merci. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând doresc să salut calitatea raportului elaborat de domnul Tirolian și doresc mai ales să-i sensibilizez pe colegii din Comisia Regii asupra unui punct. Regiunile ultraperiferice din Franța nu sunt incluse în uh, programul Natura 2000. Și aici cred că Trebuie să ne punem niște întrebări și să vedem că există o problemă pe care am ridicat-o deja în fața comisiei prin intermediul unei întrebări scrise pe care eh, vă pot pune la dispoziție. Și am eh, obținut un răspuns. Despre ce este vorba? Ei bine, fauna, flora și uh, eh, biotop apropii um, teritoriului uh, nostru, francez, adică nu intră în um, sfera Natura 2000. De aceea suntem excluși din uh, programul LIFE și din programul Natura, din sfera de aplicare a acestor programe. Deci cred că uh, trebuie rezolvată însă această incoerență pentru că nu există niciun motiv pentru care teritoriile noastre care adăpostesc um, biodiversitatea europeană. aadar nu există niciun motiv pentru care pe teritoriile noastre să nu se aplice directiva uh, privind habitatele și uh, directivele privind programul Natura 2000. Uh, lansez un apel pentru ca și uh, teritoriile și uh, țările de peste mări să fie incluse în programul LIFE și am uh, depus mai multe amendamente uh, pentru luarea în considerare a ceea ce numim mesajul uh, insulei Reunion și anume un mesaj care a fost adoptat în urma conferinței organizate în iulie 2009, cred, uh, în timpul președinției franceze a Uniunii Europene. Și aici avem uh, o bază de lucru foarte interesantă uh, și posibilitatea de a concretiza acest lucru astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Lambert Van Nistelrooy. Thank you, thank you very... Mulțumesc. Doamna Morcunaite, raportoarea noastră din umbră, nu este prezentă, așadar vă prezint câteva dintre ideile sale. În primul rând îi mulțumesc domnului Tirolian care a susținut cauza regiunilor, lucru care mi se pare extrem de important. Trebuie pe termen mai lung chiar să introducem acest aspect în al doilea obiectiv al UE 2020, să introducem aceste instrumente în planificarea regională. Dar oricum, acum vorbim despre un program separat încă o serie de remarci pe care trebuie să le fac. Același lucru în legătură cu actele delegate și anume că trebuie să existe o, un echilibru între ceea ce apare în textul juridic și ceea ce face comisia ulterior. Așadar, trebuie să fim precauți la utilizarea acestor acte delegate. În ceea ce privește eligibilitatea și regulile financiare, Este important să utilizăm aceleași metode, aceleași relații între beneficiari și autoritățile de planificare și de plată. În acest fel vom putea să avem la fel de multe fonduri ca și la regulile de eligibilitate a plăților. Nu știu dacă aici s-a ajuns la echilibrul potrivit. Oricum, am, vrem să avem o participare cât mai mare și să vedem dacă putem găsi sinergii între ceea ce facem și ce se întâmplă la nivelul regiunilor pentru a avea o abordare mai durabilă și mai ecologică. În orice caz, avem o uh, părere pozitivă în legătură cu munca depusă. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, deci uh, rog Comisia Europeană de la Direcția Generală ENVI să intervină. Domnule Martin. Bună ziua tuturor, mulțumesc doamnă președinte. Încep prin a mulțumi raportorului pentru contribuția sa utilă la dezbatere. Reamintesc onoraților eurodeputați că se propune un nou program de finanțare al politicilor de mediu și de luptă împotriva crim, schimbărilor climatice prin apropierea programelor în curs de aceste politici și prin uh, facilitarea integrării politic, politicilor de mediu în celelalte politici ale Uniunii. Salut raportul domnului Tirolian, însă, în același timp, voi face câteva remarci în legătură cu anumite idei din raport. În primul rând, îi mulțumesc domnului raportor pentru susținerea pentru proiectele integrate care formalizează dorința polit- politică a Comisiei de a acorda instrumentele uh, de integrare a politicilor de mediu în celelalte politici. Uh, mulțumesc Comisiei Parlamentare Regii pentru susținerea alinierii, introducerii, propunerii acestor dispoziții în cadrul strategic comun care face referire la proiectele integrate, astfel acestea fi rămânând coerente cu celelalte programe din uh, perspectivele financiare. Pe de altă parte, se impun o serie de observații în legătură cu uh, câteva propuneri ale raportorului. În primul rând, în ceea ce privește extinderea domeniilor pe care o dorește raportorul în raportul său, calitatea apelor mării și sau domenii cum ar fi calitatea solurilor. Știu că bugetul nu a fost încă discutat în Parlament. Am uh, remarcat acest lucru și azi dimineață la Comisia Mediu, însă Integrarea, legarea acestor proiecte integrate de alte proiecte va avea și constrângeri bugetare. Și noi dorim să extindem domeniile de aplicare, însă trebuie să ne gândim și la bugetul pe care îl avem la dispoziție. Vroiam să avem o finanțare destul de ridicată pentru domeniile pe care le-am ales pe de altă parte, în ceea ce privește implementarea programului, uh, acest program funcționează cu succes de peste 20 de ani, este gestionat centralizat de către comisie, există cereri mai mari decât oferta posibilă în acest moment raportorul dorește să aibă o rată de cofinanțare pentru anumite zone afectate din punct de vedere al biodiversității sau zone defavorizate, defavorizate. Înțelegem principiul, însă se pune problema aplicării. Comisia gestionează toate proiectele uh, în mod egal și ar fi dificil să modificăm rata de cofinanțare pentru anumite cazuri particulare. Acest lucru uh, pune probleme de monitorizare, pentru că aceste regiuni în general sunt ultraperiferice. În al doilea rând, ar fi vorba de proiecte între regiuni favorizate și defavorizate, care ar fi ratele de cofinanțare aplicate în acest caz. Vedeți că apar tot felul de probleme practice asupra căr- cărora vreau să atrag atenția Comisiei dumneavoastră. Teritoriile maritime ale Franței, ă, aici Comisia a reușit să apropie live, proiectul live de politicile ă, de mediu și la nivel teritorial, după cum au subliniat ă, stimații eurodeputați, toat- nu toate statele și regiunile sunt la același nivel din ceea ce privește, în ceea ce privește legislația comunitară. Există regiunile ultraperiferice și teritoriile maritime, cărora li se aplică o altă, un alt regim juridic. De exemplu, în programul Natura 2000, uh, regiuni, la programul Natura 2000, regiunile ultraperiferice sunt excluse, însă uh, acestea beneficiază de programul LIFE. În acest cadru, Comisia are în vedere soluții alternative pentru a rezolva această categorisire specială a regiunilor. Însă nu ni se pare că uh, trebuie folosit un program de mediu pentru a uh, remedia aceste diferențe. Poate uh, ne putem gândi la fondurile de dezvoltare sau la alte opțiuni, dar nu neapărat la programul DIFE. Cred că am acoperit toate ideile raportorului și stau la dispoziția dumneavoastră dacă aveți întrebări. Domnule Tirolian, doriți să răspundeți nu, mulțumesc. Am uh, înțeles și luat notă de pozițiile exprimate în această dezbatere. Răspunsurile sunt satisfăcătoare. Există o serie de domenii care poate ar trebui să fie luate în considerare, însă iau notă de toate avizele exprimate aici. Aștept și propuneri de amendamente din partea colegilor și fără îndoială vom reuși să ajungem la o poziție de consens. Singur, mulțumesc. Singura decizie acum este să decidem termenul pentru amendamente, termen care va fi scurt pentru că votul la Comisia ENVI va avea loc înainte de sesiunea noastră din septem- septembrie, deci va trebui ca noi să votăm în iulie. Termenul, termenul este 22 iunie la ora 12. 22 iunie. Trecem acum la următorul punct eh, al doamnei Westphal, statisticile demografice europene, examinarea proiectului de aviz. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Nu am niciun fel de rezervă pendinte în legătură cu demografia. Aici Comisia vrea să armonizeze datele legate de statisticile demografice pentru a avea o colectare mai sistematică a datelor statistice și un cadru comun. Se dorește editarea acestor statistici pentru a examina rata natalității. Uh, salut dorința de a avea o colectare mai uniformă a datelor în Europa, în special în ceea ce privește demografia. Cu toții cunoaștem provocările demografice cu care se confruntă Uniunea Europeană. Însă, dacă ne uităm la statistici și la felul în care le elaborăm, Bineînțeles, dorim să avem la dispoziție statistici comparabile pentru a putea trage, trage concluzii valide care să ne permită să găsim opțiuni și alternative. Nu trebuie să vă reamintesc că anul trecut am avut un raport de inițiativă în legătură cu schimbările demografice legat de politica de coeziune a Uniunii Europene. După aceea am pus accentul pe importanța acestui subiect al statisticilor. Am cerut un printr-un raport eh, bază de date statistice la nivel național și regional. Vrem să avem aceste date la nivel european și vrem să ne asigurăm că statisticile pot fi comparate între ele pentru a avea și un schimb de bune practici între state membre, regiuni și autorități locale. Susținem implementarea unor asemenea măsuri la nivel tehnic. Însă aș pune accentul pe o problemă. Comisia vrea să dezvolte anumiți indicatori din aceste statistici susțin acest lucru. Comisia dorește să introducă un index, un indice al vulnerabilității demografice. În raportul din, nostru de inițiativă am solicitat deja un asemenea indice care să fie utilizat uh, în mod obișnuit pentru a fi adus la cunoștința publicului. Trebuie să uh, aflăm care regiuni din Europa sunt expuse cel mai mult la schimbările demografice. Susțin așadar propunerea Comisiei pentru că include definiții și reguli de implementare. Preocuparea inițială a anumitor regiuni că procedura ar fi prea costisitoare dacă trebuie să se pregătească și să se compileze datele în legătură cu populația, aceste îngrijorări au dispărut pentru că articolul 131 permite principiul aproximării. Observațiile mele pun accentul pe rolul regiunilor. De asemenea, trebuie folosite statisticile demografice și trimise către Eurostat, pentru că este important să examinăm diferențele regionale în trendurile demografice. Știm că cantitatea datelor și frecvența de transmisie trebuie să fie reglementată, însă birourile și autoritățile statistice din statele membre nu trebuie să fie confruntate cu obstacole financiare sau administrative. Atunci când se pregătesc datele, trebuie să ne asigurăm că se respectă protecția vieții private. Așadar, nu am probleme mari cu această propunere. Aștept o colaborare bună cu raportorii din umbră. Doamna Maner are cuvântul acum. Esittelijälle erinomaisesta mietin. Mulțumesc, uh, domnule raportor. Raportorul este, raportul este unul excelent și grupul nostru este de acord în uh, liniile principale. Uh, singura întrebare este cum vom putea ajunge să avem statistici demografice exhaustive pentru a ne asigura că aceste statistici vor reprezenta un indicator fiabil pentru criteriile de eligibilitate și distribuirea de fonduri. Comisia ne-a spus că datele complete nu sunt încă disponibile. Trebuie să avem aceste statistici demografice pentru distribuirea de fonduri. Există diferențe regionale de care trebuie să ținem cont Trebuie ca problemele fiecarei regiuni să fie luate în considerare și susținem propunerea de raport. Thank you, uh, Ana. Mulțumesc, doamna Ana Miranda. Mulțumesc, doamnă președinte. Este foarte clar că Europa trece printr-o criză demografică. Se vede din statistici o serie de într-o serie de teritorii europene. Problema este gravă. O felicit pe doamna raportor și în calitate de raportor din umbră vă pot eh, relata despre situația din Galiția. Avem acolo o situație gravă de îmbătrânire a populației, eh, asistăm la o dispersie a populației, avem din ce în ce mai multe persoane în vârstă, rata natalității uh, a scăzut foarte mult și asistăm și la o imigrație a tinerilor. Generația tânără care are oportunitatea de a studia um, și de a avea o carieră uh, părăsește uh, zona 20% din colegii mei de facultate trăiesc în străinătate, nu își găsesc un loc de muncă, ă, așadar mulți tineri calificați părăsesc țara. Când, s-au public, publicat, când s-a publicat al cincilea raport în legătură cu concluziile coeziunii teritoriale, se arăta că în anumite cazuri, anumite caracteristici geografice sau demografice ar putea să acutizeze problemele de dezvoltare. Și în cazul Europei uh, se pune problema lipsa armonizării și acest indice al vulnerabilității demografice este o necesitate pentru a defini alocarea următoarelor fonduri, fonduri europene. Susținem uh, demersul raportoarei și în uh, raportul Marco am reamintit faptul că dezavantajele demografice grave și permanente trebuie să fie incluse ca indicatori în următorul program demografic. Deci dorim să conlucrăm în acest sens. Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy. Yeah, once again, uh, Mrs. Mukenaite is not in and I'm speaking. Mulțumesc. În primul rând, anul 2012 este anul european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații. Deci, uh, mă cel puțin ar trebui să știm despre ce vorbim. Eh, însă nu să avem mai multe statistici și să facem mai puțin în practică. Statisticile sunt un instrument pe care îl putem folosi, pe care trebuie să îl folosim. Eh, ne așteptăm ca raportul să fie foarte focalizat. În al doilea rând, este cam ciudat că acum când trebuie să acum când avem Eurostat, avem atâtea cifre și atâtea date în Uniunea Europeană. Este destul de ciudat că de-abia acum ne gândim la un asemenea indice al vulnerabilității. Indice al vulnerabilității demografice. Care să evalueze unde se găsește o regiune din punct de vedere al proporției între persoanele în vârstă și tineri. În asemenea indice trebuie să ne dea mai multe indicații în legătură cu eu cred că ar trebui să fie introduse mai multe criterii în acest model pentru a avea o imagine mai largă. Uniunea Europeană va deveni un campion al îmbătrânirii. Reprezentăm 20% din uh, populația mondială, acum reprezentăm 10% și în termen relativ vom ajunge să reprezentăm doar 6% din populația mondială. Avem nevoie de instrumente mai bune. Ieri am asistat la o întâlnire la Comitetul Regiunilor uh, în legătură cu politicile sociale și ce, ceea ce se întâmplă în regiuni atunci când sunt depopulate. Trebuie să aliniem și să activăm uh, generațiile mai în vârstă cu generațiile tinere. Este important să vorbim despre aceste lucruri, însă faptul că știi mai mult nu înseamnă neapărat că faci mai mult. Așadar, trebuie să ne implicăm mai mult în programarea politicilor regionale și, și în programele de inovare menționate pentru anul, anul 2020. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Sean Kelly. Um, mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Sunt de acord că, evident, cu cât um, sunt mai uh, uh fiabile statisticile, mai ales în ce privește uh, Uh, tendințele, cu atât uh, poți să planifici mai bine, dar cred că uh, la îmbărtare dreptate. Dacă nu folosești statisticile bine, atunci ele rămân la sertar și nu prea au nicio, nicio valoare. Începinește planificarea pentru politica de coeziune, pentru guvernanță, pentru planificarea în domeniul învățământului, Uh, asociații, cluburi sportive și așa mai departe. Tendințele sunt foarte importante și cu cât informația e mai fiabilă, cu atât banii uh, sunt mai puțin irosiți în uh, punerea în aplicare a proiectelor care nu uh, reflectă ce urmează să se întâmple în viitor uh, din punctul de vedere al demografiei. O a doua observație pe care aș dori să fac, uh, doamna raportor s-a referit la acest aspect, protejarea datelor personale Evident că sunt de acord, i-am dat, uh, uh, i-am dat dreptate uh, în ședință, ședința de ieri, vor mai fi și altele. Cred că e un subiect foarte important. Dar, în ce privește culegerea de date statistice, care vor fi datele personale care trebuie să fie protejate. Deci poate că ar trebui să se gândească puțin mai mult. De ce trebuie Uh, adunate sau nu trebuie adunate date statistice și care sunt datele uh, statistice care ar trebui să fie protejate. Aș dori să știu mai mult în acest sens. Mulțumesc, uh, Yunus Omarji. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că înțelegeți că această uh, chestiune a demografiei n-are cum să mă lase rece pentru că am lucrat de ani de zile cu președintele Vergez, care întotdeauna uh, mi-a tras atenția asupra faptului că e vorba de un subiect important. Sunt de acord cu antevorbitorii mei, respectiv că e foarte important să dispunem de date uh, demografice fiabile, pentru că situațiile sunt extrem de diverse în regiunile europene și vă pot da un exemplu. Uh, populația scade în Europa, e adevărat, însă în regiunile ultraperiferice, în uh, La Reunion, de exemplu, nu am nu am reușit să finalizăm tranziția demografică și va trebui să uh, mai primim 400.000 de locuitori uh, în următorii 20 de ani. Deci, iată, ne aflăm într-o situație total uh, diferită de cea care domnește în Europa. Iar uh, uh pe plan uh, Uh, mondial știm că ea va ajunge la 9-10 miliarde de locuitori până în 2050, uh, însă în raportul cu privire la uh, îmbătrânire, populația Europei va scădea, va ajunge deci până în 2060 va ajunge cam la 500 de milioane de locuitori cu consecințe grave în toate domeniile, mai ales în domeniul creșterii economice și aici am cifrele comisiei conform cărora efectul combinat al uh, demografiei va avea ca rezultat faptul că creșterea nu va depăși 1,6% între 2021 și 2030 și 1,3% între 2041 și 2060, ceea ce e extrem de grav și o altă problemă la fel de gravă o reprezintă contribuțiile pe care uh, populația activă va trebui să le plătească, uh, patru persoane active pentru o persoană cu o vârstă mai mare de 65 de ani, în 2060 nu vor mai fi decât uh, două persoane active. Iată, deci, uh, cât de gravă este situația și cât de important este să avem de uh, date statistice pentru a adopta decizii politice bune. Mulțumesc, Ian Olbricht. Într-adevăr, discutăm uh, problemele juridice, acum și mai este și uh, o dezbatere nesfârșită între demografi. Care indice ar fi trebuit uh, folosiți în analiza democratică? o întrebare la care se referea Sean și e foarte importantă, această compilare a datelor. De ce date avem nevoie pentru politicile europene? Cum ar trebui să fie ele culese? La ce nivel ar trebui să fie adunate? Uh, cum ar trebui să uh, să ținem cont de toate nivelurile în adunarea datelor, ar trebui să folosim uh, uh, nomenclatura pentru te statisticile teritoriale. Eu citez doar ce s-a spus la ședința de ieri cu OCDE-ul, unde se vorbea de schimbarea modului de adunare a datelor inclusiv în Europa. Deci sunt aspecte foarte importante pentru că în raportul meu uh, vă propun să uh, extindem sfera de intervenție și la regiunile care au probleme datorită schimbărilor demografice și cred că e nevoie de date uh, statistice foarte fiabile și de aceea cred că acest raport are o legătură uh, clară cu raportul meu cu privire la uh, Fondul European de Dezvoltare Regională și deci încă o dată aș dori să vă mulțumesc. Mulțumesc. Nu știu dacă cineva de la comisie dorește să ia cuvântul. Doamna Chemaso, da, vă rog. Aveți cuvântul. Mulțumesc! Uh, eu reprezint Eurostatul, uh, respectiv Comisia, deci aș dori să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru acest raport și pentru sprijinul uh, pe care ni-l acordă. Comisia și Eurostat de ani de zile adună, colectează date demografice la nivel național și regional și la nivel european, însă încă mai avem probleme cu compararea acestor date și de aceea nu avem date uh, clare și comparabile în ce privește populația la nivel european și trebuie să îmbunătățim uh, modul de comparare a acestor date și de aceea avem nevoie de acest regulament pentru că prin acest regulament ne apropiem, așa cum ați spus în raport, Uh, ne apropiem de o definiție cât mai fiabilă. E foarte, foarte important. Știm că există situații în care în anumite țări, în România, există persoane care uh, sunt înregistrate Uh, uh, ca uh, făcând parte din populația României, o trăiesc în străinătate de 10 ani și în conformitate cu definiția rezidenților obișnuiți, nu ar mai trebui să fie numărați la populația României. Deci, iată, avem probleme cu Uh, această situație. Prin acest regulament încercăm să îmbunătățim um, modul în care datele sunt comparate, apoi uh, uh, încercăm să adunăm date cât mai detaliate la nivel național, regional și european, dar încercăm și să avem noi indicatori am dorit să avem date mai bune, de calitate, mai numeroase și dorim să uh, producem uh, indici mai uh, fiabili. Iată care este obiectivul nostru final. Aș dori să mă refer acum la protecția datelor personale. Cu acest regulament vorbim de date adunate, compilate, care sunt uh, transmise sub formă de tabele. Deci nu cred că avem de-a face aici cu uh, protecția datelor personale pentru că e vorba de date care deja au fost tratate cu privire la populație, nașteri, decese, uh, împărțire pe criterii de gen, sex și așa mai departe. Deci, uh, protecția datelor personale și riscurile conexe nu se pun aici. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Kersin! Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte, foarte pe scurt, după acest prim schimb de opinii, aș dori să pun o să, să, să mă mai refer la un aspect. Se vorbește de un regulament tehnic. Felul în care datele sunt folosite, sigur că va trebui să mai discutăm despre acest subiect, dar avem un raport de inițiativă de anul trecut în care ne exprimăm motivele noastre de îngrijorare și credem că e nevoie de o anchetă pentru a soluționa uh, toate aceste probleme care au fost uh, trecute în uh, vedere și pentru a nu uh, a face un uh, amalgam, trebuie să uh, facem o diferență foarte clară în diversele categorii de regiuni. Și în regulamentul general e foarte important să putem să Uh, putem anticipa uh, tendințele demografice. Deci este clar că vom uh, continua să depunem eforturi, e vorba de eforturi pe termen lung, pentru că sigur că nu trebuie doar să avem date statistice fiabile acum, ci să uh, avem o soluție adecvată pe termen lung, pentru că avem nevoie de o bază de date uh, potrivită pentru a găsi uh, soluțiile cele mai bune. Vă mulțumesc! Mulțumesc, finalizăm dezbaterea. Uh, termenul pentru amendamente și de această dată este foarte strâns, 21 iunie la prânz și aceasta datorită faptului că votul la Comisia Competentă pe Fond trebuie să aibă loc înainte de ședința noastră din septembrie, deci trebuie să votăm în luna iulie, deci data limită de depunere a amendamentelor de 21 iunie. Uh, suspendăm ședința Comisiei noastre și acum trecem la reuniunea coordonatorilor. În urmă cu un sfert i-am sunat pe colegii de la pe, pe, pe ecologiști pentru că grupul verzilor lipsește, dacă nu mă șel. Nu e o problemă cu cafeaua, nu? Deci îi așteptăm pe colegi și putem începe ședința coordonatorilor. Poate cineva să caute și cafeaua? Da.